Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Bună dimineața, reluăm uh, lucrările noastre. Bine ați venit la reuniunea Comisiei pentru Control Bugetar. Astăzi vom discuta descărcarea de gestiune pentru agenții, însă în primul rând avem un vot, nu am comunicări, regim, uh, uh, reuniunea noastră este transmisă pe internet și aveți în documentele noastre la regimul lingvistic al uh, reuniunii de astăzi și am ajuns la punctul 3. Raportorul privind protejarea intereselor financiare ale UE, colegul nostru Iavor, este raportor, dorește raportorul să ia cuvântul. Nu, îmi cer scuze, spune doamna președinte. Trebuie să revin la ordinea de zi Votarea raportului anual privind Banca Europeană de Investiții a colegului nostru Pirinski a fost amânată la o pe o reuniune viitoare. La punctul 3, raportorul nu dorește să ia cuvântul, putem trece de urmare direct la vot. Nu îmi cer scuze. Îmi cer scuze, spune domnul Pirinski, în ceea ce spune motivele amânării votării raportului privind Banca Europeană de Investiții. Uh, lista de vot, din punct de vedere uh, tehnic, este terminată, însă votul din plenară a fost amânat pe luna aprilie, deci raportorii din număr au cerut uh, un termen de timp suplimentar pentru a putea lucra mai mult la amendamentele de compromis, deci nu ar fi fost nicio problemă să vă prezentăm lista de vot astăzi, însă sperăm să o îmbunătățim chiar și mai mult. Mă bucur să aud acest lucru, spune doamna președintă. Vă mulțumesc. Începem votul. Uh, votăm părțile în gri doar dacă cele în alb nu au fost uh, adoptate. Haideți să facem, să testăm sistemul de vot. Cred că trebuie să apăsați pe un uh, buton am încheiat testul. 23 de colegi au votat în acest moment. Amendamentul de compromis 1. Vă rog să ridicați mâna. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Continuăm cu regii 6. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Supun la vot amendamentul 10. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotriva abținerii. Cred că trebuie să verificăm a doua parte a amendamentului 10 uh, prin vot electronic, vă rog. Să închis votul. Se adoptă. Se opun la vot a treia parte a amendamentului 10. Cine stă pentru? împotriva abțineri se adoptă. Inta 1, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. Inta a doua parte de la Inta 1, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. A treia parte, Inta 1, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. A patra parte de la Inta 1, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. AFCO 4, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 2, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 3, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotriva țineri se respinge. Amendamentul 19, a doua parte, pentru, împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 20, pentru, împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 21, pentru, împotriva țineri se adoptă. Amendamentul de compromis 4, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 23, pentru, pe două părți. Prima parte al amendamentul 23 pentru, împotrivă, abținerii, Se respinge. Amendamentul 23, a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 23, a treia parte pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 26. Dafür pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 27 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 28 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 29 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 30 pentru împotriva abțineri se adoptă. Regii 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Regii 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 35 pentru, împotriva. Am putea să verificăm prin vot electronic amendamentul 35. Der check is beendet. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm și amendamentul 36. S-a închis votul. Se respinge egalitatea de voturi. Amendamentul 38 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 39 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotriva, abținerii. Cred că trebuie să verificăm din nou uh, amendamentul 40. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul de compromis 6 pentru, împotriva abținerii, se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Inta 7, a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 48 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 7 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. AFCO 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 51 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. INTA 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. INTA 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. AFCO 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă, regii 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul de compromis 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 55 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 56 pentru, împotriva abțineri se adoptă, AFCO 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 57, două părți, prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri. Cred că a fost respins, însă haideți să verificăm. A doua parte amendamentului 57, verificăm, cred că a fost uh, adoptată. S-a închis votul. Se adoptă. Cer scuze. Amendamentul 58. Pentru. Împotriva. Țineri. Amendamentul 58 din nou. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 59. Pentru. Împotriva. Abțineri. Cred că ar fi bine să verificăm rapid și amendamentul 59. Nu pot să îmi dau seama. Da, se adoptă. Diferență de un vot. Regii 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Regii 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Regii 9, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 60 pentru, împotriva, abțineri. Să respingem. Dacă doriți, putem să și verificăm prin vot electronic amendamentul 60. Se adoptă. Uneori este foarte dificil să se respinge, aș cer scuze, doamna președinte. Amendamentul de compromis 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 64 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 65 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 11 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 70 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 71 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 72 pentru, împotriva abțineri se respinge. Regii 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 73 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 74 pentru, împotriva abținerii se respinge. 77 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 78 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 79 pentru, împotriva abțineri se respinge, 80 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 81 pentru, împotriva, cred că trebuie să verificăm, verificăm amendamentul 81. Să închis votul. Să respingem. Egalitatea de voturi. Libe 7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. AFCO 14 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 13 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. INTA 2 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. INTA 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 86 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul oral 1 al raportorului, cine stă pentru. Există obiecții față de acest amendament care este în documentele noastre? Văd că nu. Cine stă pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. 87. Cu un amendament oral, cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 88 pentru împotriva, abțineri se adoptă. Regii 11 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 89 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Inta 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 90 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1 la considerente pentru, împotriva abțineri se se adoptă amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă amendamentul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri se respinge. Libe F pentru, împotriva abțineri se adoptă, libe G pentru, împotriva abțineri se adoptă, libe H pentru, împotriva abțineri se adoptă, regii 1 și restul sunt acoperite de amendamentele de compromis respective și ajungem la votul final, ca întotdeauna vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Un coleg uh, încă nu a votat. S-a închis votul. Raportul este adoptat cu 21 de voturi pentru un vot împreună. Felicitări Raportorul am ajuns la sfârșitul votării. Ja, es hat, also, muss ich sagen, das hat noch nie gegeben. Trebuie să recunosc că niciodată atât de multe alte comisii au participat la acest raport privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Este un lucru foarte bun. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Descărcarea de gestiune acordată agențiilor și întreprinderilor comune. Spun bun venit reprezentantelor și reprezentanților agențiilor. Ne bucură acest schimb de opinii cu dumneavoastră. Este un eveniment important pentru că încercăm întotdeauna să înțelegem mai bine modul în care se desfășoară activitatea acestor uh, acțiuni acestor agenții, pentru că nu toate au sediul în, uh, în uh, Bruxelles. Aș dori să-l salut și pe reprezentatul Curții de Conturi, domnul Galea, și vom avea următoarea structură. După domnul Galea voi, voi da cuvântul domnului Valdes, direct, uh, cel care prezidează rețeaua, rețeaua agențiilor, după care va urma raportorul, va urma raportorul nostru, domnul Von, și acum dau cuvântul domnului Galea. Îmi cer scuze, nu v-a văzut până acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, tuturor uh, celor prezenți. Avizul uh, curții referitor la conformitarea tranzacțiilor privind uh, agențiile descentralizate și alte foruri ale Uniunii Europene pot fi găsite în cele 41 de rapoarte specifice pe care le-am publicat pe 31 de decembrie 2014. Se acoperă 42 de agenții, 6 agenții executive, Euratom, Institutul European de Inovație și Tehnologie și Fondul de Pensie Europol. Aceste rapoarte anuale împreună cu raportul uh, cu rezumatul lor au fost publicate în, în monitorul oficial, în jurnalul oficial al Uniunii Europene. Aceste agenții sunt foarte vizibile, joacă un rol important în pregătirea și implementarea politicilor și strategiilor europene și consolidează cooperarea între guvernele naționale, sectorul um, privat și domeniul academic, mai ales în domeniul cercetării și dezvolt dezvoltării. Deci au influență asupra politicilor uh, și asupra implementarea programelor în domenii importante pentru uh, cetățenii europeni. Din punct de vedere financiar, bugetul total pentru 2014 a fost de 1,9 miliarde de euro. Mă scuzați, spune doamna președinte, este prea mult zgomot în sală. Am să vă rog să puneți capăt conversațiilor private. Mulțumesc foarte mult. Vă rog, domnule Galea. Mulțumesc, doamnă președinte. Din perspectivă financiară, bugetul total al agențiilor pentru 2014 a fost de 1,9 miliarde de euro aproximativ 1,4% din bugetul european pentru 2014. Aproximativ 1,2 miliarde din asta vin din uh, subvenții de la Comisia Europeană, iar restul vin din um, taxe și alte surse. Pentru prima dată, conturile anuale ale acestor uh, agenții au fost verificate de auditori externi înainte de consolidarea conturilor Comisiei, în ceea ce privește uh, conform uh, regulamentului 2804. Uh, Am luat în considerare rapoartele agențiilor, dar și rapoartele auditorilor. Am revizuit munca auditorilor privați conform standardelor de audit internaționale și considerăm că ne oferă suficientă, suficiente garanții astfel încât uh, să ne uh, bazăm avizul de audit uh, pe aceste uh, pe fiabilitatea conturilor. În ceea ce privește fiabilitatea conturilor, Curtea a considerat că, din punct de vedere material, toate cele 41 de agenții și-au prezentat conturile pentru 2014. Am simțit nevoia să, să atragem atenția asupra două elemente privind uh, fiabilitatea fondurilor. În primul rând, când este vorba de sisteme de IT mari uh, la EU-LISA, uh, ne-am referit la evaluarea unor bunuri intangibile legate de transferul unor date ce veneau de la Comisie. În ceea ce privește fondul de pensie Europol, am uh, atras atenția asupra pregătirii conturilor pe premisa că va continua să existe îngrijorarea Deci faptul că se bazează în continuare pe premisa că va continua să funcționeze, cu toate că se are în vedere lichidarea acestuia. Tranzacțiile pentru anul până în 31 decembrie 2014 au fost considerate legale și uh, reglementare din punct de vedere material. Și aici am dorit să accentuăm o chestiune materială la Institutul European de Tehnologii în ceea ce privește plafonul privind contribuția financiară la comunitățile uh, de uh, cunoaștere, așa numitele KICS. Vom verifica că a fost într-adevăr respectat acest plafon de-a lungul activității noastre pentru tranzacțiile pentru 2015, deci în auditul nostru pentru 2015. În toate aceste rapoarte, în total, am făcut 79 de comentarii ce acoperă diferite domenii, inclusiv fiabilitatea conturilor, regularitatea tranzacțiilor, control, controlele interne, gestiunea bugetară și alte subiecte. Aceste comentarii nu uh, pun sub semnul întrebării opinia curții. La nivel general, am uh, notat că s-au îmbunătățit controalele interne, chiar dacă au fost identificate și unele slăbiciuni în ceea ce privește controalele granturilor într-o serie de agenții și um, în ceea ce privește activele fixe. Apoi, îngrijorări au fost uh, referitoare la uh, nivelul ridicat de uh, transferuri, de exemplu, dar numai în anumite cazuri reduse a trebuit să facem recomandări de îmbunătățire a gestionării. De asemenea, am subliniat chestiuni ce țin de regularitate și gestiune a fondurilor Uh, în anumite agenții. 19 agenții au calculat greșit salariile, ceea ce a dus la uh, plătirea unui salariu mai mic, a unui salariu uh, um, celor recrutați um, înainte de, 2000, de schimbarea um, regulamentului din 2014. Apoi am făcut observații privind uh, privilegiile și imunitățile comunităților europene. Acest subiect ar putea să devină din ce în ce mai frecvent um, pe măsură ce din ce în ce mai multe agenții fac apel la servicii de cloud. Agențiile, de asemenea, au luat notă de recomandările curții din anii anteriori și au făcut îmbunătățiri. Doresc să vă informez de asemenea că s-a făcut un audit privind gestionarea uh, granturilor în anumite în agenții selectate și urmează să publicăm un raport în prima jumătate a acestui an. Mulțumesc, doamnă președinte. Ja, vielen Dank für den komprimier... Mulțumesc pentru această prezentare comprimată uh, referitoare la un număr uh, impresionant de uh, agenții. În numele agențiilor, doamna Desvaldes. Domnul Desvaldes, mă scuzați. Mm, Vă mulțumesc, doamna președintă, vicepreședinți, membrii ai comisiei. Este o onoare să iau cuvântul în fața dumneavoastră astăzi în numele rețelei agențiilor în contextul procedurii de descărcare de gestiune bugetară pe anul 2014. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului, membrilor Comisiei pentru Cooperarea Excelență și, în mod special, aș dori să mulțumesc secretariatul pentru sprijinul oferit. Cred că cu toții știți că această re- rețea agențiilor reprezintă un aranjament uh, informal al agențiilor și întreprinderilor comune care ne permite să, să împărtășim expertiza și experiența pe care o avem. În acest moment, 42 uh, de agenții participă și alte două doresc să ni se alăture. La început, aș dori să vă atrag atenția asupra unora din cele mai importante evenimente, așa cum am făcut-o prin răspunsurile la chestionarul pe care l-am primit. Agențiile acum cooperează atât între ele, cât și cu Comisia mult mai bine decât uh, în trecut acest lucru a fost declanșat, este adevărat, de abordarea comună, dar și de necesitatea de a ajunge la o eficacitate sporită și de a îmbunătăți performanțele în aceste momente în care ne confruntăm cu restrângeri, constrângeri bugetare. Majoritatea sistemelor de gestionare financiară a agențiilor mulți, mult timp s-au bazat pe ABAC, un număr tot mai mare a acestor agenții, Uh, consideră că sau, au introdus deja sistemul CISPER ca platformă de resurse umane, ceea ce va duce la o armonizare și mai mare a procedurilor și va uh, facilita și mai mult uh, partajarea serviciilor în acest domeniu al angajării și persoanelor și a gestionării resurselor umane și administrației. Însă nu doar uh, această parte administrativă a fost uh, luată în vizor de șefii de, de agenții pentru a avea o cooperare mai strânsă. Cu ocazia reuniunii din octombrie de la Dublin a fost adoptată o nouă agendă strategic, uh, strategică. Au fost, s-a dat mandatul pentru trei grupuri de lucru la înalt nivel pentru a dezvolta acțiuni clare, planuri de acțiune în ceea ce privește serviciile comune, capacități crearea de valoare reciprocă și comunicare înspre exterior. Primele serii de uh, acțiuni vor fi puse în aplicare pe parcursul anului 2016 sub prezidiul Oficiului uh, pentru Armonizarea Pieței Interne, care va începe în martie acest an. Este vorba de planuri de achiziții uh, publice, proceduri, împărtășirea uh, cunoștințelor pentru proiectele de construcție, um, și capacități de audit intern. La un nivel mai uh, operațional, uh, OHIM uh, cooperează în combaterea fraudei aduse proprietății intelectuale. În zona justiției și afaceri interne s-a ajuns la o cooperare instituționalizată și acestea sunt doar câteva exemple. Mai multe detalii și mai multe exemple le veți găsi în uh, răspunsurile la chestionarul respectiv și pot să fac trimitere la pagina 15 și 16 din aceste răspunsuri. Din păcate, trebuie să vă comunic că există o zonă unde uh, punerea la, în comun a uh, serviciilor a fost inversată, ceea ce a dus costuri suplimentare pentru contribuabilii europeni de aproxim de mai mult de o jumătate de milioane de euro. Și mă refer aici la uh, serviciile de audit externe care fusese făcute în trecut în mod foarte eficace de Curtea de Conturi Europene. În contrast cu cererea explicită din abordarea comună, responsabilitățile de gestionare și de, a, de efectuare a auditurilor externe a fost impusă agențiilor, ceea ce a adus costuri suplimentare, mai mult de o jumătate de milion de euro și uh, este evident că această tendință va continua și în uh, viitor, pentru că și pentru anul 2015 va trebui să plătim aceste servicii de audit externe și în mod uh, clar acest lucru nu poate fi, din punct de vedere obiectiv, o, un câștig uh, din punctul de vedere al eficacității și am propune ca acest aranjament să fie monitorizat în continuare de agenții și poate viitoarea Uh, modificarea regulamentului financiar va fi o posibilitate de a corecta această situație. În legătură cu Curtea de Conturi, tocmai uh, de câteva minute am asistat la prezentarea raportului uh, de către domnul Luis Galea și aș dori să insist asupra aprecierii de care se bucură echipele de auditori din partea Curții de Conturi în rândul agențiilor numărul uh, recomandărilor, comentariilor uh, curții de conturi a scăzut de la 123 în anul 2012 la 97 în anul 2013 și la doar 79 în anul 2014. Această scădere de aproape 40% ne face să fim foarte mândri de progresele um, pe care le-am înregistrat, de maturitatea la care au ajuns aceste agenții și de dovezile tangibile referitoare la um, cât de bine funcționează partajarea uh, și cooperarea informațiilor între noi. Și dacă îmi permiteți, uh, o să mă refer la majoritatea acestor 79 de comentarii. 44 dintre ele se referă la ceea ce numește curtea transferuri. Uh, curtea de conturi recunoaște că deseori acestea sunt cauzate de evenimente care nu pot fi controlate de uh, agențiile europene, uh, facturi sau declarații de costuri care nu au fost primite până la sfârșitul uh, anului sau uh, sunt cauzate de natura multianuală a diferitelor operațiuni, a procedurilor de achiziții publice sau a proiectelor. Este într-adevăr o problemă sistemică pentru a o înțelege și pentru a, pentru a o rezolva. Uh, președintele acestei comisii împreună cu coordonarea um, în coordonare cu uh, rețel, rețeaua agențiilor, a organizat un atelier pe data de 17 noiembrie anul trecut, la care a participat membrii Comisiei CON, președinția olandeză a Uniunii Europene, uh, Comisia Europeană și Curtea de Conturi. Și Curtea de Conturi a spus foarte s-a, s-a referit foarte clar la cazurile unde aceste transferuri sunt uh, problematice. În același timp, Curtea de Conturi a insistat asupra faptului că volumul de transferuri uh, apărut în raportul de activitate anual nu reprezintă în sine o slăbiciune și considerăm că această abordare de a face o uh, Uh, deosebire între transferurile uh, problematice și cele care nu reprezintă nicio problemă ar trebui să fie acceptate de toate părțile interesate în uh, procedura de descărcare bugetară. Și colegii mei sunt alături de mine astăzi și vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări și pentru a vă explica acțiunile luate pentru a răspunde comentariilor curții de, de conturi. În ceea ce privește punerea în aplicare a foii de parcurs, raportul pe care vi l-am prezentat în urmă cu un an a demonstrat că există o rată de punere în aplicare a 96% a acțiunilor. Astăzi am ajuns la 99%. Procentul uh, rămas se explică prin uh, uh, achizițiile publice comune cu statele membre gazdă și prin acordurile de sediu încheiate cu statele membre. Și vă pot spune că s-a încheiat în cele din urmă acordul privind sediul cu Irlanda pentru Eurofund în noiembrie 2015. Deci lucrurile se evoluează în direcția bună. Acest lucru este adevărat mai ales în ceea ce privește două zone, care, două domenii care sunt foarte importante pentru Parlamentul European. Cu excepția patru agenții, celelalte au adoptat o politică antifraudă și celelalte patru care încă nu au adoptat-o, o vor adopta pe parcursul anului 2016. Este un lucru valabil și pentru politice referitoare la conflictul de interese, toate agențiile adoptând până acum o politică specifică în acest domeniu. Și permiteți-mi de asemenea să exprim și câteva precauții similare cu cele referitoare la activitățile de audit uh, extern. Cererea din abordarea comună referitoare la simplificarea uh, regulamentului privind uh, financiar și uh, pentru uh, funcționari nu, au, nu, s-au trans, nu au devenit realitate uh, până acum și avem nevoie ca acest exercițiu să, să meargă în, în continuare și în plus, tocmai de aceea am dorit să cerem autorității bugetare să profite la maxim de experiențele agenției în, acest, în această privință când vine vorba de uh, modificarea regulamentului financiar. Și aș dori să vă mulțumesc uh, um, în finalul prezentă, prezentării mele pentru sprijinul și interesul pe care îl manifestați față de aceste agenții. Numărul uh, de întrebări adresate rețelei de agenții a crescut de la 5 întrebări în anul 2011 la 113 și a, uh, pentru a răspunde acestor întrebări am uh, redactat un document care are 500 de pagini și sper că astfel veți putea înțelege mult mai bine um, cât de divers este peisajul agențiilor uh, europene și stăm la dispoziția dumneavoastră astăzi pentru a vă răspunde la întrebări și și după ce această reuniune se va încheia. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această privire de ansamblu rezumativă. Ar fi și vă mulțumesc și pentru că ne-ați uh, transmis intervenția dumneavoastră la începutul reuniunii. Și dau acum cuvântul raportorului, domnul Von. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc, să mulțumesc uh, Curții de Conturi pentru rapoarte și pentru prezentare și mulțumesc directorului Rofen pentru că a vorbit în numele agențiilor și pentru faptul că au răspuns la întrebările noastre. Aș vrea de asemenea să mulțumesc agențiile, pen, agențiilor pentru rolul important pe care îl joacă și pentru impactul pozitiv pe care îl au asupra cetățenilor europeni. Uneori uh, nu spunem asta suficient, mai ales la Comisia de Control Bugetar, uh, pentru că ne ocupăm de descărcarea bugetară, dar uităm uh, să Uh, spunem că oferiți servicii importante pentru cetățeni. Deci mi se pare important să spun asta la începutul intervenției mele. Acest an nu există avize Uh, împotriva desențiilor. Nu știu când s-a întâmplat asta ultima dată, dar uh, e veste bună pentru agenții. Curtea spune că au fost în acest an mai puține probleme în ceea ce privește descărcarea față de anii trecuți, deci toate aceste elemente sunt uh, pozitive, vești bune. Din păcate au fost două agenții cărora li s-a acordat o um, accentuare de materie. Este o nouă formulare pentru mine două astfel uh, de agenții au primit asta, dintre ele EULISA este una. Am căutat ce înseamnă asta și înseamnă că se menționează în raport când ceva de, deosebit se întâmplă. De aceea, asta s-a întâmplat, dar asta uh, uh, nu schimbă faptul că totuși li s-a oferit descărcarea. Când discutăm cu aceste agenții, uh, le-am și cu aceste agenții le solicităm motivele pentru aceste, um, aceste observații. Um, Institutul European de Inovare și Tehnologie a fost uh, celălalt. Acolo era vorba despre acele KICS, comunități de cunoaștere. Sunt convins că uh, IT va putea să răspundă la întrebări. La EULISA este vorba de valoarea activelor transferate de la comisie în 2013 în conturile comisiei. Din nou sunt convinsă, convins că atunci când vom avea contribuția celor de la EULISA vom, um, se vor explica aceste lucruri. Toate agențiile au uh, chestiuni, probleme comune când este vorba de descărcare. Una, una dintre aceste probleme sunt transferurile. După cum s-a spus mai devreme, Comisia de Control Bugetar a făcut un workshop privind aceste transferuri în urmă cu câteva luni. Nu, atât, nu foarte mulți membri au fost prezenți, dar cred că a fost foarte util. Am reușit să facem o diferență între uh, transferuri planificate și neplanificate și cred că pe asta ar trebui să ne concentrăm în viitor. Este ceva și ce ar putea lua în considerare Curtea de Conturi <clears throat> când sunt uh, transferuri neplanificate, ar trebui poate ca curtea să se concentreze pe acestea și când ele sunt planificate, uh, acestea ar putea fi uh, tratate um, cu mai multă ușurință mi se pare, este un subiect important pentru noi. Reducerea de personal de 5%, bineînțeles, a fost o problemă pentru toate agențiile. Inițial, când ne-am uitat la cifre, păreau să existe discrepanțe între reducerile de personal eh, efectuate de agenții și uh, cele făcute de comisie, dar cred că s-a descoperit uh, sursa acestor diferențe. Uh, se pare că cei de la Comisie foloseau alte puncte de pornire când calculau <clears throat> aceste reduceri de personal. O altă problemă pentru agenții în ceea ce privește personalul este um, această uh, cantitate, să spun, de personal care poate fi uh, transferată multe agenții nu numai că au trebuit să își reducă uh, cu 5% personalul, dar au trebuit cu 5% să contribuie la uh, uh, o cantitate de personal care ar urma să fie uh, detașată sau uh, transferată. Am avut oportunitatea să vizitez o serie de agenții în ultimele luni, sper că voi putea face Uh, și mai multe vizite în următoarele luni. Știu că o serie de agenții încă nu au căzut de acord asupra unui um, sediu sau nu au un acord de sediu cu uh, țara gazdă. Am vrea să subliniem uh, aceste situații și să încurajăm statele membre acolo unde este necesar să încheie aceste acorduri cu agențiile implicate încă un uh, subiect um, la nivel de ansamblu a fost uh, echilibrul de gen. În anumite agenții uh, cifrele sunt destul de slabe. Există o problemă generală și în ceea ce privește faptul că li se cere agențiilor să folosească auditori din sectorul privat și nu curtea de conturi și mi se pare că este o problemă și încă o chestiune referitoare la serviciile partajate. Deja unele agenții s-au uh, reunit uh, și fac apel la servicii împreună, um, funcții de uh, birou și așa mai departe. Cred că sunt lucruri pe care trebuie să le încurajăm. Am câteva întrebări orizontale pe care le voi adresa și apoi, doamnă președinte, în caz că, cu permisiunea dumneavoastră, voi reveni la câteva chestiuni cu agențiile individuale. Din punctul meu de vedere, principalele întrebări care se ridică sunt, unul, referitoare la reducerile de personal și impactul acestora, mai ales efectul um, acestui uh, număr de persoane care ar urma să fie uh, transferate, Uh, dacă există planuri pentru viitor să existe mai multe servicii partajate, mie mi se pare că uh, este de bun simț ca uh, agențiile să apeleze la astfel de servicii în comun. Încă un subiect ține de performanță. Această comisie s-a concentrat foarte mult în ultimul timp pe a trece de la a vorbi strict despre cifre la a vorbi despre performanță să știm ce se va întâmpla pentru a măsura performanța și nu numai cifre. Doream să pun câteva întrebări referitoare la utilizarea auditorilor externi. Este o problemă reală? Credeți că costă mai mult să, face, să faceți apel la auditori externi decât la uh, curte? Se pare că numărul agențiilor este în în continuare o problemă. Încă un element pe care vreau să-l menționez ține de comunicare. Unii colegi au menționat asta. Am spus la început că avem multe agenții care fac o muncă excelentă, prestează servicii pentru cetățeni, dar nimeni nu prea știe despre asta. De aceea este foarte important ca toate agențiile să își uh, facă o strategie de comunicare. Nu știu dacă toate fac asta, dar um, Asta m-ar interesa în ce măsură agențiile au o strategie de comunicare și nu o strategie pe hârtie, ci una care și funcționează și care arată cetățenilor din Uniunea Europeană că agențiile Uniunii Europene le oferă servicii importante. Atât, doamnă președinte, s-ar putea să am câteva întrebări pentru agențiile individuale, dar deocamdată mă opresc aici. Mulțumesc. Mulțumesc. Doriți să răspundeți dumneavoastră numele rețelei de agenții? Much for uh, all the uh, that we appreciate. Mulțumesc pentru toate comentariile pe care le salutăm. Aș uh, răspunde la cele șase întrebări pe care le-am notat uh, în legătură cu reducerile de personal. Există într-adevăr o discrepanță între cifre, există o explicație în acest sens. Uh, în mod foarte clar pot, putem să scriem că avem o reducere de 10% care nu uh, ar avea niciun impact în schimbarea îndeplinirii mandatului agenției, dar atâta timp cât mandatul din regulament și programul de lucru nu sunt ajustate la resurse scăzute și mai puține priorități, Eh, este doar eh, un desiderat care nu se susține în realitate. Deci, 5% deja am atins aproape toată lumea, putem să facem față acestei reduceri, însă vor exista și priorități negative, însă eh, regulamentul nu s-a schimbat, așteptările de la noi nu s-au schimbat, și uh, rezultatele nu vor fi la același nivel. Acestea fiind spuse, lucrăm din greu pentru a fi mai eficienți. Am menționat în strategia pe care am adoptat-o pentru agenții că este prima dintre prioritățile menționate și avem un grup de lucru pentru a explora noi soluții. Facem foarte multe acum, transmitem informații comisiei între noi. Avem un raport, aveți în raport o serie de exemple, însă vrem să examinăm uh, opțiuni și alternative. În februarie agențiile vor primi Uh, rezultatele de la acest grup de lucru care examinează problema și, de la, direct, și directorii agențiilor vor decide calea de urmat în viitor. În ceea ce privește performanța, este un domeniu foarte uh, bine cunoscut pentru agenție. Avem indicatori de performanță, de monitorizare, uh, și furnizăm sistematic informații în rapoartele anuale de activitate în legătură cu rezultatele și în legătură cu impactul muncii agenției, agențiilor. Ne-am uh, oferit uh, experiența de în cooperare către comisie și am aflat că, de fapt, vorbim despre lucruri ușor diferite. Una este schimbarea în cuantumul de muncă. Agențiile trebuie să acorde mai multe servicii dacă cererea este mai mare. După aceea, rezultatul uh, performanței, uh, impactului performanței este unul uh, ușor diferit în funcție de domeniu. este, sunt și uh, rezultate care merg în uh, direcția opusă a eficienței. Pe de altă parte, Curtea de Conturi vede câteva, uh, câteva economii, însă aceste economii nu compensează pe deplin costurile adiționale create și nu duce la rezultate mai bune sau la economii mai mari decât în trecut când aveam regulile provizorii ale Curții de Conturi. Știu că colegii mei uh, lucrează foarte intens de ambele părți. Uh, există și discuții politice care afectează statele membre și guvernele care trebuie să formalizeze aceste acorduri. Deci, bilateral, pot să vă spun că există motive în legătură cu fiecare stat. Fiecare avem strategii, însă trebuie să fiți conștienți că Uniunea Europeană este foarte mare, suntem 42 de agenții și uneori avem uh, agenții cu 60 de angajați care vor scădea cu 10%. Nu vă puteți aștepta să aibă un uh, plan masiv de comunicare pentru a atinge fiecare stat membru, în fiecare uh, lipă oficială și pe toți actorii implicați însă am dezvoltat o rețea de comunicare ca o a treia prioritate, comunicarea comună ca rețea, însă există și limite. Nu în ultimul rând legate de resursele pe care le avem la dispoziție și de costul comunicării. Aici cred că am răspuns la toate întrebările ridicate. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Poate ar fi o idee bună să dăm cuvântul și reprezentanților EULISA și EIT pentru a ne spune câteva lucruri despre problemele din anul trecut și din acest uh, an. Aș dori să-l întreb pe directorul uh, Institutului pentru Informații și Inovare și Tehnic. Uh, nu vă văd, dar știu că sunteți aici. Vă mulțumesc vă mulțumesc uh, în numele Institutului European de Inovare și Tehnologie, EIT, EIT, uh, pot să vă spun câte ceva în legătură cu progresul nostru. În acest an, EIT a uh, primit un aviz necalificat în legătură cu implementarea bugetului pe 2014, care confirmă anumite neajunsuri care, exist, care existau în trecut și care au fost subliniate de către Parlamentul European sau de către Curtea de Conturi. În ultimele luni, anul trecut, am, ne-am referit la, la majoritatea acestor recomandări, le-am adoptat și am închis majoritatea, dintre, majoritatea problemelor care au fost găsite de către uh, auditurile interne ale comisiei și de către auditorul nostru intern. Deci uh, consider că am uh, făcut ceea ce trebuia. S-a pus uh, accentul pe finanțarea complementară. So, așadar, finanțarea va contribui la ceea ce uh, a primit EIT. Este în primul rând o problemă de uh, timp, de moment, pentru că certificatele pentru aceste finanțări complementare au putut fi trimite doar după uh, Uh, perioadă de auditare. Deci, după ce s-a încheiat perioada de granturi, am putut să uh, trimitem toate aceste documente. Nu puteam să uh, dovedim anterior că plafonul a fost respectat, era maxim 25% din finanțare și restul finanțării trebuie să vină din alte resurse în perioada 2010-2014. Acum avem aceste cifre, aceste certificate, le-am transmis Cifrele reale sunt că pentru proiectul Climat Kick 60% din finanțare vine de la EIT, pentru energie 90% și pentru digital 21%. Deci pentru toate cele trei programe suntem sub 25%. Deci uh, am rezolvat această problemă în, în plus, am făcut o evaluare a finanțării complementare și am identificat o serie de îmbunătățiri care pot să fie aduse raportului și uh, la uh, evaluările uh, în legătură cu finanțarea complementară. Deci, după părerea noastră, această problemă a fost rezolvată și, bineînțeles, vom continua să dăm curs acestor recomandări Așadar, punctul de uh, ridicat în legătură cu rata de 25% era legată în era, problema era legată în special de momentul de transmitere a documentelor care era înainte de uh, data în care noi le aveam la dispoziție. Vă mulțumesc. Aș dori să dau cuvântul uh, domnului director Garkov din partea EULISA. Thank you, Madam Chair, and thank you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru ocazia de a răspunde la observațiile legate de ULISA și să, de către raportor. În ceea ce privește ă, conturile pe 2014 și 2015 este o reluare a aceeași observație pentru ă, conturile din 2013. Sperăm ca această observație să fie ridicată pentru perioada următoare, conturile pe 2015, datorită reducerii valorii activelor respective. În momentul transferul activelor respective în 2013, valoarea era de 6,6 milioane, însă la sfârșitul anului 2014 valoarea s-a amortizat la 2,1 milioane și uh, valoarea se va reduce și mai mult la chiar mai mult la sfârșitul anului 2015. După aceea, este vorba de active transferate de către comisie către agenție atunci când agenția a devenit independentă financiar la sfârșitul lunii mai 2013. Este vorba de faptul că activele transferate atâta timp cât aveau uh, legătură cu sistemele informaționale Acestea erau active tangibile, echipamente, însă valoarea sistemului software nu a fost luată în considerare. Atâta timp cât valoarea globală a activelor reflectă situația din conturile comisiei, s-a stabilit conform regulilor interne de contabilitate ale comisiei agenția nu avea posibilitatea să rectifice suma respectivă. Însă, ținând cont de recomandarea Curții de Conturi, agenția a introdus o politică de gestiune a activelor care a făcut posibilă o distinție clară între activele tangibile și intangibile și de valoarea acestor active în contabilitatea agenției, lucru care se vede în contabilitatea pe 2014 și 2015. Deci consider că agenția a întreprins toate acțiunile la nivelul său pentru a rectifica această observație din raportul Curții de Conturi. Mulțumesc. Dau cuvântul raportorului care are întrebări suplimentare pentru Comisia. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru că ați cerut acestor agenții să, dea, să furnizeze explicațiile în legătură cu aceste preocupări. Deci nu voi pune întrebări EIT sau EULISA, însă am um, întrebări pentru alte agenții. În prima pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale, FRA, am avut o discuție ieri. Una dintre problemele ridicate de către Curtea de Conturi este că agenția nu, nu a respectat anumite regulamente pentru personal. A făcut plăți eh, și Curtea a decis că trebuie să fie făcute plăți suplimentare către anumiți angajați pentru a rectifica aceste erori. Dacă puteți să ne clarificați, după aceea Uh, o întrebare pentru EASO, Biroul European de Sprijin pentru Azil. Conturile pentru 2013 au uh, uh, apăreau probleme cu, cu procedura de recrutare. În 2014 persistau câteva din aceste probleme. Dacă ne puteți spune ce ați făcut pentru a rectifica această observație, după aceea uh, o întrebare pentru ESMA Uh, numărul de uh, suma taxelor uh, mm, aplicate agențiilor de rating și depozitarelor, toate acestea au fost bazate pe estimări și nu pe costuri reale. Poate ESM poate să ne dea observ, câteva explicații în legătură cu această notă. După aceea, pentru Agenția Europeană de Mediu, agenția și-a ajustat uh, structura organizațională care a implicat anumite disponibilizări. Ce impact au avut aceste reduceri de personal asupra serviciilor? Frontex, problema aici este cu uh, acordul cu privire la sediu. Am fost să vizitez Frontex acum câteva luni și știu că exista o problemă în legătură cu decizia uh, sediului de către autoritățile poloneze. Și ultima întrebare este pentru Eurofond. Eurofund am lăsat-o pentru sfârșit pentru că este una pozitivă. Am luat notă că aveți experiențe pozitive în ceea ce privește reducerea transferurilor planificate. Poate ar fi util pentru alte agenții să Uh, preia această experiență și bunele practici. Deci să ne puteți explica cum ați putut să reduceți aceste transferuri planificate. Acestea sunt întrebările mele. Văd că nimeni nu este prezent din uh, uh Direcția Generală Buget. Nu știu cine va avea curajul să ia cuvântul. Pentru că dacă nu, Um, reprezentanții agențiilor în ordinea în care au fost amintite uh, vor trebui să ia cuvântul. Vă rog. Uh, thank you, Ms. Uh, Ms. Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă numesc Irene Fenșe. Reprezint serviciul de audit intern. Deci nu vă pot uh, da un răspuns în legătură cu aceste întrebări. Însă această reuniune a fost gândită pentru a fi uh, adresate întrebări agențiilor, tocmai de aceea nu este prezent niciun coleg din partea uh, uh bugetului. Doamna președinte, au fost adresate câteva întrebări Comisiei Europene și mă întreb cine dorește să răspundă acestor întrebări. Deci, cine, cine poate să ofere un uh, răspuns la aceste întrebări? Je transmettrai les questions qui ont été... Voi transmite întrebările care au fost puse și veți primi un răspuns în scris. Din păcate astăzi nici domnul, nici domnul Manfred Kaff și nici șeful meu de unitate nu au putut să fie prezent. Schriftlich. Foarte bine, vom urma atunci procedura scrisă. Îmi pare rău, domnule raportor. Dau acum cuvântul reprezentanților grupurilor politice. În numele PPR, uh, are, cuvântul domnul Ștăcovski. Vă mulțumesc, doamnă președintă. La următoarea reuniune ar fi uh, mai bine dacă nu ați uh, da cuvântul în primul rând lui uh, Derek Um, eu îmi pregătisem o intervenție pe mai lungă la care va trebui să renunț, pentru că toate punctele relevante pentru mine au fost amintite de uh, raportor. În primul rând, aș dori să mulțumesc agențiilor pentru progresele înregistrate. Uh, la ultima procedură de acordare a descărcării de gestiune, eu am exprimat critici uh, puternice Uh, situația s-a îmbunătățit de atunci. În ceea ce privește strategia pentru comunicare, care nu este un punct forte al acestor uh, agenții, Cred că trebuie îmbunătățită situația. Unele agenții au reușit să-și, îmbun- să-și îmbunătățească politica de comunicare. Agenția din Praga, de exemplu, și-a sporit vizibilitatea în fața opiniei publice și este un lucru care poate fi observat și în uh, cazul altor agenții. Anul trecut am vizitat mai multe agenții, voi continua aceste vizite și în acest an și adresez întrebări concrete uh, diferiților directori ale agențiilor, întrebări la care nu am primit până acum răspunsuri foarte precise. Motivul uh, se leagă de prezența acestor directori la această audiere. Am o întrebare adresată Agenției Europene pentru Drepturile Fundamentale, FRA. Am avut ocazia de a vizita de mai multe ori această agenție și uh, m-a surprins faptul că raportoarea doamna Manica Macovei a avut o, o sentință negativă față de această agenție în condițiile în care mai multe recomandări fuseseră puse în uh, aplicare. Agenția pentru Drepturi Fundamentale a clarificat anumite puncte în uh, răspunsurile oferite. Eu Uneori trebuie să vine să zâmbesc când citesc CV-urile uh, celor care lucrează în aceste agenții. Din punctul meu de vedere, mi se pare că aceste agenții ar trebui să angajeze mai mulți oameni uneori. Pe de altă parte, am unele întrebări pe care le voi uh, formula în limba engleză. Aș dori să știu care sunt uh, motivele pentru care Curtea de, de Conturi a, insist, a insistat asupra monitorizării necesare pentru EIT și EULISA. Pentru EIT am și o întrebare suplimentară. Planifică această agenție acțiuni suplimentare pentru a spori transparența și pentru a evita conflictele de interese și pentru EULISA. Am o întrebare generală. În al doilea an uh, v-am uh, cerut uh, planul managerial pentru anii 2015-2016 pentru că nu sunt deloc clare intențiile de viitor. A doua întrebare care sunt motivele pentru, că, pentru care nu s-au pus la dispoziție informații fiabile legate de costurile totale ale dezvoltării sistemului de informații Schinger. În al doilea rând, uh, care sunt costurile pentru sistemele VIS și Eurodac? Și ultima întrebare este următoarea. Există planificate alte măsuri sau acțiuni planificate pentru a spori transparența și pentru a înlătura uh, conflictul de interese. Vă mulțumesc. Jawohl, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Network. Aș propune, spune doamna președinte, să începem cu rețeaua agențiilor, după care vom da cuvântul reprezentanților uh, agențiilor amintite. Um, Pot răspunde la o întrebare specifică adresată Eurofund. Celelalte mi se pare că au avut o natură generală în ceea ce privește Eurofund în calitate de uh, director al, al acestei agenții. Am stabilit un uh, sistem împreună cu Curtea de Conturi și am uh, comunicat la începutul anului, în momentul în care preconizăm să cheltuim aceste fonduri și dacă vedem că există anumite transferuri uh, planificate pe, an, pe anul viitor, transmitem acest lucru. Și, deci, comunicarea este foarte transparentă din acest punct de vedere. Pe plan intern avem o previziune normală pe un an. Putem să vedem dacă este nevoie de anumite um, ajustări Comunicăm toate aceste informații și rețelei, uh, și rețelei, însă nu suntem singurii care recurgem la această practică. Este o practică regăsită și în rândul altor agenții și cel mai important punct mi se pare această distinție făcută de Curtea de Conturi între transferurile problematice și cele care nu reprezintă o problemă și este o abordare care cred că trebuie să fie urmată în continuare. Vă mulțumesc. Dau cuvântul reprezentanților celor trei agenții, EULISA, FRA și EIT. Și prima va fi EULISA. Vă mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu aceste întrebări, planul de management Agenția noastră a adoptat o strategie pe termen lung uh, în anul 2014, care poate fi accesată pe pagina noastră de internet. Uh, preconizăm ca planul multianual să fie adoptat în martie și, în plus, într-un mod foarte transparent, uh, agenția își publică toate programele de granturi, deci Uh, cred că există un grad suficient de mare de transparență în ceea ce privește operațiunile și planurile de viitor. În ceea ce privește faptul că costurile totale ale SIS nu se regăsesc uh, pe pagina de internet în documentele agenției, din păcate nu vă putem da răspunsuri la această întrebare pentru că vă aduc aminte că aceste sisteme au fost uh, dezvoltate și puse în aplicare început de Comisia Europeană și uh, Uh, în răspunsurile pe care le-am oferit raportorului deja, am spus că regulile de contabilitate din momentul uh, uh, respectiv nu cereau ca costurile de dezvoltare să fie înregistrate ca active, ci mai degrabă ca pasive. Deci din, eu, sunt, eu consider că răspunsuri detaliate pot fi furnizate doar de Comisia Europeană. Din punctul de vedere al transparenței, consider că Comisia a înregistrat, agenția noastră a înregistrat progrese importante față de ultima procedură de descărcare de gestiune. Pe pagina de internet a agenției se, regă- se regăsesc informații detaliate privind uh, combaterea conflictului de interese. Am adoptat de asemenea strategia de combatere a fraudei, care conține, printre altele, un plan de acțiune care va pune în aplicare această strategie și uh, organigrama care nu fusese accesibilă pe pagina de internet este accesibilă în acest moment, deci cred că am înregistrat progrese importante când vine vorba de transparență, dar vă pot da informații suplimentare dacă aveți nevoie. Vă mulțumesc, uh, domnul Manonopoulos, în numele FRA. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru că ne dați Uh, ocazia să răspundem unora din uh, îngrijorile dumneavoastră în ceea ce, în ceea ce privește punerea aplicarea regulamentului privind funcționarii europeni. După cum a, a, a spus domnul Galea, au existat 19 uh, agenții care s-au confruntat cu punerea aplicarea noului regulament privind funcționarii în anul 2014. Însă deja am început să răspundem ob- observ- observațiilor curții de, de conturi și uh, sumele de câteva zeci de mii de euro în cauză au fost uh, plătite deja. Și aș dori să spun câteva lucruri și în legătură cu transferurile care au reprezentat o povară pe, în, anii, în anii trecuți. Pentru noi, atelierul amintit a fost foarte util și Uh, flexibilitatea curții de conturi ne oferă uh, marja necesară pentru a putea gestiona programele uh, multianuale. Mulțumesc, stau din nou cuvântul reprezentatului EIT. Mulțumesc, o să răspund foarte pe scurt întrebărilor adresate în mod direct EIT în ceea ce privește insistența pe semnificație, și ce face mai mult pentru a spori uh, transparența și comunicarea cu uh, cetățenii. În legătură cu primul punct, am explicat deja că este uh, momentul, calendarul este foarte important și că putem să oferim toate informațiile necesare curții de conturi pentru a demonstra că Kixurile au uh, respectat uh, cele 25 de plafoane referitoare de sumele alocate în total. În ceea ce privește conflictul de interese, abordăm această problemă la patru niveluri. Comunitățile de informații și de cunoștință. Aici am introdus principiul, uh, uh, principiul bunei uh, conduite prin care se, definesc, se definește mai bine conflictul de interese, deci ne-am intensificat eforturile în acest punct de vedere apoi nivelul Consiliului Director al EIT, unde am introdus în anul trecut un nou cod de conduită și am, și am consolidat declarațiile privind conflictele de interese, raportarea și evaluările noastre, concentrându-ne mai ales pentru noile um, licitații și pe planurile de, operaționale și alocarea fondurilor pentru uh, KICS. În al treilea rând, uh, conflictul de interese legat de personalul EIT și de experții la care recurge EIT și în aceste cazuri avem politici clare implementate, deci am făcut foarte multe lucruri din punctul nostru de vedere anul trecut pentru a ne intensifica uh, controlele în acest domeniu. În general, când vine vorba de transparență și de comunicare, am uh, introdus pe pagina de internet toate declarațiile referitoare la conflictele de interese, toate uh, deciziile comitetului director, planul de uh, lucru an, anual. Ne-am îmbunătățit de asemenea comunicarea cu opinia publică Um, ceea ce a, s-a văzut prin răspunsurile sporite pe care le, le primim din partea opiniei publică. Ne-am sporit de asemenea eforturile de comunicare în statele membre, unde EIT este uh, prezent prin uh, centrele de inovare existente în statele membre și cerem tuturor acestor centre să-și comunice mai bine activitățile în rândul cetățenilor. Este un lucru care funcționează mai bine. Din punctul de vedere al EIT, organizăm un eveniment anual, ocazie cu care prezentăm activitățile noastre părților interesate, Vizităm de asemenea statele membre. A vizitat în urmă cu câteva luni, de exemplu, Slovacia pentru a încuraja participarea la activitatea EIT, deci uh, sper că am putut să răspund celor trei întrebări pe care le-ați avut. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul colega noastră, Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să uh, întreb Curtea de Conturi un lucru care mi se pare cel mai problematic. În ce fel se aplică regulamentul financiar și în ce măsură acest uh, audit a dus la uh, o sarcină suplimentară de 150.000 de euro. Uh, Aș uh, dori să știu pentru că mulțumesc pentru documente. Rețeaua se gândește la o schimbare a regulamentelor financiare, însă aș dori să știu în ce fel trebuie să, fac, să existe, să se facă această schimbare. Uh, Într-adevăr, trebuie să așteptăm noua versiune a regulamentului pentru a putea să uh, remediem această utilizare a uh, agențiilor de audit private. Dacă ne puteți spune ceva în acest sens. În ceea ce privește transferurile, Curtea de Conturi a încercat, a încercat să își dea seama cum să uh, împace um, aplicarea multianuală a bugetului și necesitatea unei uh, proceduri de descărcare, pentru că uh, Curtea de Conturi are uh, 79 de aceste carry-over-uri și uh, sunt 24 de mm, erori care nu sunt în realitate erori, ci sunt datorate sistemului. Deci dacă am putea să vedem în ce fel în procedura anuală putem să facem față acestor neajunsuri pentru că aceste transferuri, carry-over-uri care nu sunt rezultatele unei, unei erori, ci a unei proceduri de care răspunde comisia, să, uh, le, să nu le considerăm erori, pentru că dacă Curtea de Conturi le semnalează ca erori, este un lucru, dar de fapt este vorba de un, un neajuns un, al sistemului. După aceea, în ceea ce privește dubla reducere de personal, aș întreba Comisia în ce fel, pentru că agențiile deja ne-au explicat în ce fel le afectează, însă aș dori să ne spună Comisia cum, ce presupune această dublă reducere. În ceea ce privește coordonarea, există un aspect de coordonare cooperativă strategică, există o temă copyright-ului, a dreptului de autor și EMSA care susține Frontex, am dorit să întrebăm rețeaua agențiilor dacă există modalitatea de a, de a coordona know-how-ul dacă acest lucru a dus la o îmbunătățire a eficienței resurselor. Și, de asemenea, aș dori să întreb rețeaua în legătură cu Uh, costurile legate de sediu, dacă ni se pot explica mai bine aceste costuri și ce măsuri putem lua pentru a obliga uh, statele membre să trateze agențiile în mod uniform. Dacă am înțeles corect, um, vom primi un răspuns în scris din partea Comisiei și uh, acum uh, dau cuvântul rețelei agențiilor, vă rog. Ok, if I understood the, uh, properly the, um, the Dacă am înțeles corect, chestiunile orizont întrebările orizontale, voi începe cu costul referitor la acordurile privind sediul. Dacă, am drept, dacă știu bine, acest lucru afectează trei state membre, Franța, Germania și Polonia. Avem uh, canale pentru a discuta aceste lucruri. În cazul Eurofound eram în această situație. Suntem una dintre cele mai vechi agenții din Uniunea Europeană. În practică, până la urmă, n-a fost o problemă specifică. Când s-a creat în 75 uh, uh, Eurofound, a existat un o scrisoare din partea guvernului irlandez și apoi uh, s-a solicitat formalizarea acordului. Trebuie să discutăm câteva detalii, dar mm, nu se, vo, nu se va schimba mm, situația în mod relevant. Poate că există o diferență fa- față de agențiile create de curând, dar mm, trebuie să spună ele asta. Apoi, nevoia de a coopera Uh, și de a avea servicii partajate. Repet, facem asta deja, aveți un număr mare de exemple în acest sens, nu se poate face pentru tot și uneori există și riscul să fie mai puțin, mai puțin eficient. Deci trebuie să avem grijă în ce cadru putem face asta și avem o serie de limitări, deoarece suntem foruri independente, nu putem să partajăm anumite structuri atât de ușor. Nu poate fi uh, comparat în niciun fel asta cu uh, serviciile partajate în instituții mai mari, cum este Comisia sau Parlamentul. Doamna președinte, ați putea să ne trimiteți, uh, să ne puneți la dispoziție o imagine de ansamblu referitor la care agenții au un acord privind sediul și care nu? Ar putea rețeaua agențiilor uh, să ne facă acest serviciu? Cred că este vorba de cele două agenții franceze și EASA din uh, Germania și Frontex în Polonia. Dar, bineînțeles, vă putem pune la dispoziție și o imagine de ansamblu. Frontex dorește să spună ceva despre asta? Domnule director, vă rog. Doamnă președinte, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Da, uh, pot răspunde la această întrebare. Voi continua în engleză. În ceea ce privește acordul privind sediul, Frontex uh, îl negociază de 10 ani. În urmă cu un an, când am fost numit, am vrut să reiau negocierile. Am avut o reuniune în mai 2015, a fost o veste bună, însă vestea proastă a fost că apoi uh, discutam uh, despre procesul verbal al acelei reuniuni. După cum știți, au avut loc alegeri în uh, Polonia și totul a fost suspendat din acest motiv și bun, este de înțeles. De curând am propus să mă întâlnesc cu secretarul de stat Șimanski, care se ocupă de afaceri europene. A acceptat să se întâlnească cu mine și cu o delegație de la Frontex. Săptămâna trecută m-am întâlnit așadar cu secretarul de stat Șimanski. A vrut să știe care sunt uh, problemele, situația actuală și care sunt uh, pozițiile agenției și care sunt nevoile în ceea ce privește un acord de sediu. Eu am spus că am răspuns că există 3-4 elemente principale. În primul rând, școlile. Este ceva foarte important dacă Frontex sau uh, viitoarea agenție de uh, pază de frontieră și coastă vrea să fie atrăgătoare pentru personal, este important să avem școli europene sau școli acreditate. Este primul uh, domeniu în care trebuie să negociem cu guvernul polonez. Um, agenția nu a fost, nu a rămas uh, cu brațele încrucișate, am făcut, uh, am luat câteva măsuri, um, am luat contact cu câteva școli străine, uh, școala franceză, germană, britanică și americană. În momentul de față, germa, școala germană a spus că din motive juridice nu este posibil să fie acreditată și să sprijină Frontex în această politică. Școala franceză a spus că poate fi uh, fezabil din punct de vedere juridic și că ar fi interesată, dar cel mai bine ar fi să avem totuși o bună cooperare cu guvernul polonez. Un al doilea mode, uh, domeniu important pentru acest acord de sediu este cel referitor la imunități. Știu că în teorie, protocolul semnat în 1965 se aplică în teorie. Însă trebuie să fim pragmatici și să vedem cum ar funcționa în practică acest, uh, acest protocol uh, semnat în 65, cum s-ar aplica personalului Frontex nu numai directorul executiv și vice-directorul executiv își uh, um, exercită um, atribuțiile, ci și alți uh, membri ai personalului. Deci asta este o preocupare. Un alt domeniu ține de securitate. Din cauza situației uh, din Uniunea Europeană, din cauza rolului crescând al Frontex, avem nevoie de reguli clare care să se refere la securitatea uh, sediului respectiv. Cooperarea cu uh, autoritățile polone sunt foarte bune. Am avut câteva incidente, mă scuzați, minore care au arătat că poliția poloneză este capabilă și dispusă să apere uh, sediul, dar cred că ar fi mai bine să avem asta în acord. Și nu în ultimul rând, și asta este și în interesul contribuabilului european, uh, trebuie să vă spun că Frontex nu are niciun fel de sprijin financiar din partea guvernului polonez, ceea ce înseamnă că trebuie să plătim uh, pentru sediul uh, în care ne avem uh, birourile. Deci asta este situația actuală. Secretarul de stat Șimanski a spus că așteaptă din partea mea o scrisoare, un document care să facă un rezumat al pozițiilor noastre. Acum uh, Uh, discută cu ministerele afectate în Polonia pentru a uh, vedea ce se poate face. Eu cred că în următoarele săptămâni vom continua cu discuțiile pe acest subiect. Mulțumesc! Da, se pare că aveți de-a face cu o sarcină seculară, când de fapt uh, fluxurile de refugiați ar trebui să fie problema dumneavoastră principală. Mai este vreo agenție care nu are un acord de sediu? Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt Verena Rossi, uh, director executiv pentru ESMA, la, care își are sediul la Paris. Și după 5 ani de discuții de la crearea noastră, pot să vă spun că pe 31 decembrie am obținut un acord din partea guvernului francez uh, referitor la acordul pentru sediu. Acum acesta trebuie să treacă prin procesul de semnare și un acord din partea Parlamentului, dar suntem uh, foarte bucuroși că în sfârșit am ajuns la un astfel de acord, cum cred că um, au reușit și celelalte agenții din Franța. Cred că au existat uh, progrese în ultimul an. Dacă îmi permiteți, în timp ce am cuvântul, aș dori să răspund domnului Von referitor la întrebarea sa privind taxele pe care le colectăm la ESMA. 20% din bugetul nostru vine din taxe, de la entitățile pe care le supraveghem, agenții de notare și depozitari. Legislația ne solicită să colectăm aceste taxe pe baza unor estimări la începutul anului a muncii pe care este probabil să o depunem și a cheltuielilor cu care probabil vom fi confruntați Apoi, <clears throat> la finalul anului vedem dacă există o diferență mare între ce am estimat și care au fost cheltuielile reale. Am început în 2013 un proiect pe care l-am uh, creat în 2014 de a avea un sistem de stabilire a costurilor bazat strict pe activități și pentru prima dată în 2015 vom putea, la finalul lui 2015, să vedem în ce măsură cele estimate la începutul lui 2015 se compară cu uh, costurile reale a activității noastre, <clears throat> ale activității noastre de supraveghere și uh, ne-am bucurat să vedem că diferența este de 1-2% în ceea ce privește taxele colectate, deci estimările au fost uh, destul de bune. <clears throat> Estima, estimările au fost, după cum spuneam, foarte aproape de realitate. Vom continua să verificăm la finalul fiecărui an um, da, care au fost costurile reale. Mulțumesc! Mulțumesc! Reprezentantul Agenției de Mediu dorea și el să intervină. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să răspund la întrebarea privind sediul. Aș dori să subliniez că Uh, nu, doar pentru că ai un acord nu înseamnă că totul e în regulă. Există o serie întreagă de acorduri care au 10-20 um, de ani și care în mod clar nu funcționează bine din toate punctele de vedere și eu în momentul de față am uh, <clears throat> o problemă cu autoritățile daneze uh, în ceea ce privește dreptul uh, personalului nostru de a funcționa în sisteme daneze, cum ar fi cel educațional, cel de sănătate, inclusiv uh, chestiuni precum să-și cumpere un uh, telefon mobil fără să trișeze. Nu înseamnă pur și simplu că dacă ai un acord, toate lucrurile merg bine. Aș dori să-i răspund domnului Von referitor la reducerile de personal și cum le-am abordat. În mod formal nu am folosit instrumentul um, concedierilor uh, pentru a reduce uh, personalul. În planul nostru multianual și apoi în planurile anuale am formulat prioritățile uh, muncii noastre și am adaptat acest lucru la previziunile pentru personal pe care le-am făcut pe, o perioadă de 5 ani. Suntem peste uh, cei 5% de reducere deocamdată. Parlamentele, Comisia și statele membre sunt uh, reprezentate în Consiliul nostru de activitate și în acord cu acesta am făcut următoarele lucruri. Am redus anumite activități ale noastre, există sistemul Ion Earth, un sistem de supraveghere a pământului, am uh, redus activitățile aici, am redus activitatea noastră la Citizen Science, uh, unde eram și noi un actor principal, ne-am adaptat uh, activitățile internaționale, am produs un document strategic care a fost adoptat de Consiliul nostru privind activitățile paneuropene și globale în același timp, cred că este important să recunoaștem că unele din problemele cheie de care se ocupă agenția, cum sunt schimbările climatice, problemele de resurse, biodiversitatea, sunt prin natura lor globale. Deci am încercat să punem accentul pe aceste uh, activități și pentru a sprijini instituțiile europene în forurile internaționale, dar crearea de capacități în sistemul de monitorizare și verificare uh, unde suntem instituția lider în lume, ne-am redus aceste activități pur și simplu pentru că nu mai avem uh, resurse pentru asta. În ceea ce privește comunicarea, <clears throat> și noi am dezvoltat un document strategic acolo, am uh, externalizat anumite lucruri, am făcut mai multe lucruri la nivel digital pe internet și am uh, redus unele activități de adresare a publicului. În ceea ce privește tehnologia informației, am devenit mult mai strict referitor la cât putem facilita utilizarea rețelei noastre și a conținutului nostru pentru a servi unor scopuri care țin de munca noastră, dar nu, sunt, uh, nu fac parte din prioritățile muncii noastre. Aș spune că am făcut tot ce am putut, dar uh, am eliminat grăsimea, următoarele, următoarele tăieri vor fi în mușchi. În plus, în același timp, se, ni se solicită din ce în ce mai multe lucruri în ceea ce privește schimbările climatice și de mediu. Um, toată lumea a salutat acordul obținut la COP21, uh, dar asta ne crește și activitatea noastră uh, și nu mai avem capacitate. Apoi, uh, Uh, inițiativ, uh, pachetul privind economia circulară, foarte important în Europa, care va avea un impact enorm asupra economiei uh, europene în elementele sale de implementare. Există o cereri crescânde asupra noastră și aici și, în mod ironic, în ceea ce privește comunicarea. Comunicăm foarte mult, a trebuit să ne reducem activitățile de comunicare, însă în momentul în care faci asta, Ni se spune că ar trebui să comunicăm mai mult pentru că ne ocupăm de subiecte importante. Deci, uh, iată, trebuie găsit un uh, echilibru. Un uh, ultim element, lucrăm cu 20 de experți naționali detașați, am redus acest număr de la 27 din motive bugetare. Este clar că în statele membre sunt măsuri de reducere de costuri uh, și în agențiile de mediu, deci devine din ce în ce mai dificil pentru noi să avem experți naționali de înaltă calitate care să fie detașat, pentru că și agențiile naționale sunt sub presiune și nu le place să, să le plece oamenii. Deci aș spune că um, în programul nostru multianual și în cooperare cu Parlamentul și statele membre și Consiliul, Consiliul, Consiliul nostru de coordonare, am reușit să ne concentrăm asupra priorităților noastre și să reducem anumite uh, activități, însă atingem limitele lucrurilor pe care le putem reduce fără ca asta să ne afecteze prioritățile. Uh, iată, dosarele de uh, climă, energie, economie circulară sunt uh, foarte importante în, la nivel european. Mulțumesc, spune doamna președinte. Avem o mică problemă de timp. Mai avem câțiva colegi pe lista vorbitorilor. Domnul Ali, vă rog. Și Bart, apoi uh, și tu, ca să punem întrebările, luăm cele două întrebări împreună. Vă rog, domnule Ali. Mr. Wong. Vă mulțumesc. <clears throat> În primul rând, îi mulțumesc raportorului și agențiilor pentru munca și pentru răspunsurile pentru descărcarea pe 2014. Cred că aceste atribuții au fost toate în serios și implementate într-un fel care arată situația reală în anul 2014. Mă satisface abordarea legată de bugetarea pe performanță introdusă în majoritatea agențiilor în legătură cu implementarea bugetului Eh, și promovarea muncii agenției față de cetăț- agențiilor față de cetățeni. Aici eh, se distinge EIT, a cărei descărcare a fost eh, amânată anul trecut, dar în acest an a demonstrat o îmbunătățire substanțială. În același timp, vă atrag atenția asupra anumitor probleme care, după părerea mea, pot, nu au fost 100% clarificate în răspunsurile din partea agențiilor, inclusiv în discuția de astăzi în legătură cu uh, necesitățile de îmbunătății suplimentare. O observație generală ar fi că, în ciuda um, abordării declarate pe bugetare bazate pe performanță, în majoritatea rapoartelor agențiilor nu putem găsi de exemple de rezultate obținute. Este foarte bine să vedem cum au fost folosite aceste abordări în implementarea ac- acțiunilor de bază ale fiecărei agenții, atribuțiilor de bază și care sunt regulile actuale în legătură cu termenul de interdicție uh, pentru conflictele de interes în urma uh, încetării activității în agenții pentru experți și funcționari ai agenției, conform articolului 16, în ceea ce privește porțile rotative și conflictele de interes. Agențiile nu au răspuns în mod corespunzător la această întrebare și le-aș ruga să-și explice pozițiile în legătură cu această problemă importantă și cum văd uh, implementarea acestui regulament în viitor agenții cum ar fi FRA, EASO și Frontex. În al treilea rând, prevenirea conflictelor de interes și transparența în interiorul structurilor UE, structuri, structurilor care cheltuiesc banii contribuabilului, este un aspect foarte important și de asemenea publicarea declarațiilor de interes. Unele dintre agenții EASO, cum ar fi EULISA și EA, au spus că aceste informații, declarații de, de interese, nu au fost publicate pe site-ul lor public de internet sau au fost lăsate la discreția fiecărui membru. Care este motivul din spatele acestei decizii? Și în final aș dori să rezum că din răspunsurile agențiilor și ale rețelei agențiilor uh, există discrepanțe și omisiuni uh, în ceea ce privește discrepanțele și omisiunile comparativ cu descărcarea pe anul precedent. Există o evoluție pozitivă uh, și uh, se implementează mai bine politicile Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Domnul Bart Stas acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt raportor din umbră, dar raportorul din umbră a trebuit să părăsească sala și voi citi întrebarea sa pentru Frontex, însă am și două comentarii în nume propriu. Îi mulțumesc domnului Beranings de la Agenția Europeană de Mediu, AEM, pentru uh, că a spus uh, că a explicat foarte uh, Uh, deschis cum uh, economiile au dus la o politică în agenție care nu este întotdeauna în interesul general. Lucru pe care trebuie să ne-l uh, asumăm, nu doar pentru că sunt flamand, spun că ceea ce a spus el ilustrează o problemă reală. Al doilea comentariu, înainte de a citi întrebarea domnului Iavo, este să răspund la ceea ce a spus EFSA. Avem 500 de pagini de răspunsuri în dosar și este un material foarte consistent, nu putem să citim toate aceste documente. Am examinat răspunsurile EFSA pentru că sunt implicat la Comisia de Mediu, însă aș dori să spun că ar trebui să aibă rezultate mai bune în pagina, la pagina 208, la răspunsul la întrebarea 8.2. Au uh, răspuns cu un text care este copiat și preluat din uh, răspunsul din pagina, de la pagina 270 uh, de la Agenția Europeană a Medicamentelor. Este un text identic și conține și o greșeală pentru că răspunsul din documentul EFSA este uh, că uh, um, strategia antifraudă va fi revizuită la fiecare trei ani, însă am observat acest lucru și Agenția pentru Medicamente spune exact același lucru, deci putem concluziona că a existat o cooperare între EFSA și AEM atunci când răspundeau aceste întrebări, pentru că copierea unui răspuns de, din altă parte, răspuns dat de altcineva, mi se pare puțin cam leneș. Uh, acum întrebările adresate de către raportorul nostru din umbră. Acesta spune că în raportul Curții de Conturi din 2014 a existat un număr din constant în creștere de acorduri de granturi care trebuie să fie verificate și rambursate de către Frontex, ceea ce ne face să ne întrebăm dacă nu există mecanisme alternative de finanțare mai eficiente. Timp de mai mulți ani, complexitatea și povara administrativă a sistemului actual a dus ca uh, Curtea de Conturi să nu poate să își asume legalitatea acestor tracțiuni, uh, acestor uh, tranzacții și în 2015 uh, există o creștere și mai mare a dimensiunilor operațiunilor Frontex și noi atribuții specifice acordate Frontex are de gând Frontex să își revizuiască mecanismele de finanțare. Acestea sunt uh, în vederea comentariilor Curții de Conturi. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Schmidt, aveți cuvântul acum. Din... Mulțumesc. Din răspunsurile la întrebări uh, am reținut și mă refer mai ales la Agenția pentru Drepturile Fundamentale, mai ales pentru că este în țara uh, mea. Ați spus că totul este în regulă, cu bugetul e în regulă, însă eu am alte informații care au circulat în presa austriacă în sensul că nu au fost tratați și nu sunt tratați cum trebuie angajații, că există procese pe care agenția le pierde, că se folosesc uh, fonduri, că trebuie să se plătească până la 200.000 de euro. Aș vrea să știu dacă aceste cifre sunt corecte, dacă pot fi verificate, ce se face, ce se face pentru a limita aceste pierderi, pentru că este vorba de banii contribuabililor și cum explică agenția că în, întotdeauna există uh, astfel de reproșuri că nu își tratează în mod adecvat uh, angajații. M-am înscris și eu pe lista de um, de vorbitori, am o întrebare către rețeaua agențiilor, a reprezentantului. D da, dacă am numărat bine, reprezentați toate agențiile, chiar și cele de care nu ne ocupăm, cele din domeniul uh, securității externe și OHIM. Și OHIM are o sarcină în rețeaua dumneavoastră, n-am înțeles exact uh, care este, am auzit la început, dar nu, nu țin minte. OHIM este cea mai, agenția cu cea mai mare bunăstare, să spun așa, și mă întreb dacă vreuna dintre agențiile dumneavoastră poate să învețe ceva din, uh, de la OHIM, um, pentru că OHIM au um, puș la saltea jumate de miliard. Uh, nu, dacă aș, ați vrea să-i luați drept exemplu, eu aș avea mai degrabă o atitudine critică. O întrebare către Curtea de Conturi. Uh, auditurile de până acum sunt foarte complicate, sunt multe agenții, multe audituri și de multe ori sunt bugete foarte mici de administrație. Aș vrea să știu cât costă aceste audituri curtea. N-aș vrea uh, să se creeze impresia că auditurile de până acum nu costă nimic. Aș vrea să contrabalansăm acei 500 de mii de euro menționați pentru auditorii externi voi da uh, cuvântul reprezentantului rețelei agenților și apoi uh, reprezentanților agențiilor cărora li s-au adresat întrebări pentru a răspunde la acestea. Vă rog. Uh, Vă mulțumesc în primul rând pentru a clarifica rolul OHIM care nu a putut să veni, vine aici, face parte din rețeaua agențiilor în mod voluntar. Unii dintre noi am convenit să ne coordonăm în fiecare an și avem trei agenții care formează o troică. Următoarea coordonare va include și OHIM. Bineînțeles că putem să învățăm și de la ei, precum și de la orice, orice altă agenție. Nu înseamnă că ne vor transfera resurse, însă fac parte din rețea și vor fi eh, în urmă, vor face parte din, urm, de la următorii, din următorii coordonatori, însă vor eh, fi prezenți ca membri ai Troicăi pentru a vă răspunde la câteva dintre celelalte chestiuni orizontale. Rezultatele agențiilor sunt prezentate în raportul anual de activitate și sunt transmise Comisiei Specializate a Parlamentului și acolo există vizitele, rapoartele cu o serie de indicatori de performanță și inclusiv impactul. De exemplu, Agenția mea trebuie să transmită cifre și date în legătură cu politicile. Am uh, transmis o serie de documente, deci rezultatele aș, nu sunt de acord că agențiile nu își publică rezultatele. Noi aplicăm uh, ceea ce se conține regulamentul aplicabil angajaților Uh, în ceea ce privește politicile de conflict de interes și aproape toate agențiile au, au adoptat și cele care nu au adoptat până acum aceste reguli vor face în curând cu aceleași reguli care se aplică tuturor angajaților Uniunii Europene. Uh, în ceea ce privește lipsa de publicare a declarațiilor de interes, nu putem să obligăm membrii consiliilor care reprezintă statele membre și care vin, uh, nu putem să îi obligăm să publice ceva pe site ul de internet. Știu că uh, putem să le cerem acest lucru, însă nu există niciun fel de instrument juridic care să ne permită să punem în aplicare uh, acest lucru, nu sunt uh, membri, nu sunt angajații noștri, nu îi plătim, sunt, fac parte doar dintr-un consiliu. Um, un alt eurodeputat uh, a discutat am, avem un document foarte mare care, prin care am cerut la 42 de agenții să uh, ne trimită răspunsurile și s-ar putea ca uneori să fi făcut o greșeală de redactare și un răspuns dintr-o parte să se regăsească în altă parte. Nu știu dacă este o greșeală de redactare sau nu, însă uh, ar fi bine ca în viitor în, întrebările să fie mai uh, țintite pe fiecare agenție, pentru că nu uh, Uh, este extrem de util dacă toate agențiile să răspundă la toate întrebările. Poate lucrurile ar putea să fie simplificate. Um... Mulțumesc. Mai avem o rundă, mi-am notat FRA, Eazo, EULISA, mai sunt și alți, uh, alții care doresc să intervină. Deci da, vă dau cuvântul și vă rog să țineți cont de faptul că trebuie să încheiem la un moment dat acest punct. Ehm, Agenția Drepturilor Fundamentale. Vă mulțumesc. În legătură cu întrebările puse de domnul Ali în legătură cu perioada de cooling off, eh, da. legată de conflictul de interes. Avem politici care vizează eh, angajații pe care le-am adoptat adoptat în 2014 și de asemenea în legătură cu Comisia Științifică și Consiliul de Gestiune adoptate în 2015 și 2014 respectiv. Le vom transmite eurodeputatului pentru a arăta că avem asemenea politici și ne cerem scuze că nu am introdus aceste lucruri la întrebarea numărul 13. În ceea ce privește întrebarea doamnei Schmidt, dacă nu mă uh, înșel, în ceea ce privește litigiile deschise, dacă le luăm pe rând, în 2015 am avut un caz de Uh, recrutare în care un candidat care nu a avut succes uh, s-a plâns, uh, ne-a intentat un proces și decizia a fost în favoarea noastră. Acum există un proces de apel. Am avut însă, am avut și un număr de și un caz legat de contractele pe termen nelimitat. Am câștigat procesul în prima instanță însă în alta curte a decis că trebuie să se rejudece cauza, deci vom da curs articolului 266 din tratate și dăm curs deciziei curții. În acest caz însă vă asigur că în prima instanță agenția a câștigat această cauză. Un alt candidat care nu a avut succes a intentat proces și anul trecut Curtea a, uh, elimină, a respins acest caz uh, dând uh, dreptate agenției. Deci este un, și aceasta a fost o uh, decizie definitivă. Cazurile din presă uh, se referă la faptul că în urmă cu 2-3 ani un uh, membru al angajaților s-a plâns de rasism din partea uh, superiorului său, deci am făcut o anchetă. Ancheta, după cum puteți vedea decizia curții din 8 octombrie 2015, deci este că ancheta externă a constatat că aceste acuze erau defăimătoare și nejustificate. Deci am făcut ceea ce a trebuit în această perioadă. Din păcate, am avut un alt caz în care dreptul de a fi audiat nu a fost respectat și am, remediat, am încercat să remediem acest lucru. Și dacă veniți să ne vizitați la Viena, vă pot da explicații mult mai detaliate. Sper că aceste explicații însă sunt suficiente în, până pe moment. Acum, reprezentantul Frontex, vă rog. Au fost uh, două întrebări pentru Frontex. Prima în legătură cu perioada de cooling off. Avem o politică ce se aplică experților naționali delegați, o perioadă de șase ani, conform regulilor existente acum în Frontex o altă întrebare a fost legată de relevanța granturilor ca mijloace, mijloc de finanțare. În acest sens, aș spune că Frontex este de acord că aceste granturi nu sunt uh, cea mai potrivită sau uh, utilă uh, modalitate de finanțare, însă trebuie să folosim granturile uh, pentru că acestea ne sunt impuse de regulament. Există un proiect de, nou proiect de regulament uh, propus de comisie și urmează să aibă loc discuții în Parlament anul cur, în cursul anului curent. Deci este o problemă care ar putea să fie ridicată în acest context. Atunci când uh, vorbim despre practicile curente, am încercat să atenuăm uh, sarcina de muncă pentru că este extrem de uh, greoi să facem față acestor tipuri de, tipuri de granturi. Avem uh, relații mai mult contractuale cu statele membre pentru că utilizăm serviciile de pază de frontieră și echipamentele tehnice și pază de frontieră ale statelor membre. Am introdus uh, costuri pe unitate, deci sume forfetare, pentru a evita să evita uh, dosare voluminoase pentru rambursare. Gestiunea Frontex a acceptat că 10% din valoarea granturilor vor fi procesate acum prin costurile pe unitate, ceea ce înseamnă că trebuie să gestionăm uh, dosarele de rambursare pentru 90% din valoare. Am introdus o politică de controle ex ante și ex post și la controlele ex post verificăm fie 10% din valorile granturilor sau 30% din numărul de granturi acordate unui stat membru. Deci, aceasta este situația în momentul actual în ceea ce privește gestiunea granturilor la, ag- la agenția Frontex. Vă mulțumesc. Din partea ESMA, vă rog. Frage mir an ESMA nu cred că a fost o întrebare adresată în mod special ESMA. Nu cred că a fost vreo întrebare adresată specific ESMA, însă vă stau la dispoziție. Eulisa atunci? Mai este cineva? Îmi cer scuze, nu știu unde sunteți așezat. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare a fost adresată Eulisa uh, din partea domnului Ali legată de transparență. Site-ul internet al agenției conține CV-urile uh, directorilor executivi și ale președinților Consiliului de Guvernare, plus declarațiile directorului și al uh, președintelui Consiliului în legătură cu lipsa de conflict de interes. În ceea ce privește CV-urile individuale ale membrilor Consiliului, mă alătur colegilor de la Eurofound și vă spun că nu există niciun fel de mecanism juridic prin care agenția să oblige publicarea acestor documente fără consimțământul membrilor Consiliului. Însă, în ceea ce privește măsurile care depind de noi, agenția a făcut tot posibilul pentru a se uh, pentru a asigura transparența organismelor de guvernare. Vă rog. Domnul Ali, mulțumesc, domnule președinte. Atunci vreau să vă pun întrebarea, cine trebuie să inițieze schimbarea regulilor? Pentru că nu putem accepta un asemenea răspuns, că nu există niciun mecanism pentru a uh, se publica declarațiile de interes. Cu toții uh, publicăm declarații de interes, așadar întreb și comisia cine este responsabil, cine trebuie să inițieze schimbarea acestor reguli. Vă mulțumesc. Și cred că comisia va lua notă de această întrebare și vă va răspunde să trecem mai departe la agenții, EASO. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă am înțeles bine, ni s-au pus două întrebări una legată de procedurile de recrutare din 2012 și a doua în legătură cu chestiuni, întrebarea 16 și anume asigurarea participării societății civile în munca IASO. Voi răspunde la aceste două întrebări. În legătură cu procedurile de recrutare pot să vă asigur că situația situații de acest gen nu s-au repetat în următorii trei ani și această constatare a cursii, în această constatare curtea spunea că anumite uh, au existat câteva întrebări care au fost pregătite după evaluarea candidaților. Acest lucru nu s-a repetat după 2012 EASO, la sfârșitul anului 2015, a introdus uh, o politică actualizată, mai modernă de recrutare uh, și a mai existat un alt aspect în uh, comentariile curții în legătură cu discrepanța dintre selecție și criteriile de eligibilitate acest lucru nu s-a repetat uh, după 2012 și pot să vă asigur că politicile și practicile și procedurile de la EASO sunt solide și transparente. În ceea ce privește întrebarea 16, participarea societății civile la munca EASO, prin regulamentul nostru este obligatoriu ca în fiecare an să avem un forum consultativ cu societatea civilă Facem acest lucru anual și îl pregătim uh, de obicei are loc chiar înainte de a depune planul de lucru pe anul ulterior pentru a include toate opiniile și sugestiile organizațiilor partenere în munca IASO. În plus, avem trei uh, grupuri de consul, grupuri consultative și avem în medie în jur de 70 sau chiar mai multe participări la fiecare din aceste grupuri consultative care contribuie la forumul general de la sfârșitul fiecărui, fiecărui an. Avem și un, o practică de a lansa uh, rapoartele generale de activitate la Bruxelles și invităm societatea civilă la discuții. Deci uh, este un raport în legătură cu activitățile din anii anteriori. Am făcut acest lucru anul trecut, o vom face și acest an și avem o prezență de mai mult de 100 de organizații și avem discuții foarte utile în ceea ce privește munca agenției în domeniul azilului și migrației. În acest fel implicăm societatea civilă în munca EASO. În acest an 2016 vrem să intensificăm acest lucru. În loc să avem doar un forum general de consultanță, vom face câte un forum trimestrial, deci, vom în, deci până în primăvară vom avea prima reuniune trimestrială cu majoritatea ONG-urilor și organizațiilor societății civile. Deci EASO este foarte interesată de a munca, de a lucra împreună cu societatea civilă, de uh, a include sugestiile lor și de a le prelua în munca noastră. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Mai sunt câteva agenții pe listă, OHIM și EASO. Vă rog, OHIM. Thank you, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamna președintă. Într-adevăr, vom uh, deveni uh, agenția care se va ocupa de coordonarea rețelei agențiilor, așa cum s-a spus în remarcile introductive și ne-ați menționat ca un exemplu de punere în comun a resurselor și de servicii uh, reciproce prin natura Oficiului pentru Armonizarea Pieței uh, Interne ne ocupăm de mai multe agenții, de mai multe părți interesate. În anul 2012 am primit mandatul de a monitoriza încălcările aduse dreptului de autor. Pentru ca pentru a face față volumului de muncă, pentru ca sistemul nostru să fie mai eficace, avem mai multe acorduri de cooperare în forma unor uh, memorandumuri de înțelegere cu mai multe din uh, directorate generale din Comisia Europeană, uh, cu Directoratul General pentru Creștere, dar și pentru DG Taxud, mai ales când vine vorba de respectarea legii. Avem un acord și cu DG DEFCO, pentru că noi suntem uh, agenția care gestionează punerea în aplicare mai multor fonduri pentru dezvoltarea Uniunii Europene în state terțe. Avem diferite programe care se derulează în Rusia, în India, în uh, China, în uh, zona statelor ASEAN din uh, Asia de Sud-Est și în ceea ce, din punctul de vedere al punerii în aplicare a legii, am semnat un acord cu Europol pentru a combate mai bine încălcarea cadrului de reglementare a dreptului de autor pe internet. Este un exemplu a cooperării pe care o avem. Ultimul lucru pe care aș dori să-l menționez este o, această percepție greșită că noi am dispune de un surplus de o jumătate de milioane de euro. Ne-ar bucura acest lucru, pe de-o parte suntem dezamăgiți că nu este cazul. Desigur, dispunem de de o sumă mare de bani, de uh, bani uh, lichizi uh, acumulați în, ur- în temeiul activităților anuale, însă este vorba de bani pe care va trebui să-i cheltuim pentru servicii contractate deja, pentru că agenția noastră se autofinanțează în totalitate și trebuie să se bazeze pe propriile venituri, 200 de milioane de euro uh, fac parte din regulamentul de finanțare care tocmai a fost, uh, a fost modificat tocmai pentru a forma o rezervă pentru timpurile mai în care veniturile nu sunt atât de mari și uh, surplusul actual uh, uh, este de 180 de milioane, însă preconizăm că el va fi, se va reduce în următorii ani cu 10 până la 20 de milioane de euro. De ce? Pentru că regulamentul de bază a fost modificat și una din deciziile luate de cele trei instituții a fost de a reduce nivelul taxelor Uh, cerută de OHIM cu 20%, la, 20% uh, deci începând cu martie anul viitor, veniturile noastre se vor uh, reduce în mod estimativ cu 20% și va trebui să ne adoptăm și partea de cheltuieli pentru a nu mai continua cu acest surplus bugetar în viitorii ani. Mulțumesc! Da, informațiile dumneavoastră au fost foarte utile pentru că sunteți una din uh, puținele agenții sau uh, singura agenție care participă la această procedură de descărcare bugetară, chiar dacă nu sunteți, nu faceți obiectul acestei proceduri. E asta. În ceea ce privește acordul privind uh, sediul, avem sediul deja în Köln de 12 ani și am abordat această problemă cu reprezentanții Guvernului uh, Federal German de mai multe ori, fără a avea succes până acum. Răspunsurile făceau trimitere la protocol și la faptul că acesta ar fi suficient pentru un moment și considerăm că este o, o nevoie urgentă să ajungem la, la un acord, să demarăm negocierile pentru încheierea acestui acord pentru că avem noi avem noi sarcini de care trebuie să ne ocupăm, responsabilitățile noastre sunt tot mai mari și uh, considerăm că avem nevoie de canalele potrivite de a comunica mai ales cu autoritățile polițienești din, din uh, Germania. Considerăm că este nevoie ca sediul nostru să fie protejat de uh, Uh, forțele de poliție, vizitatorii care sunt în număr tot mai mare de asemenea să fie protejați și din acest punct de vedere ne-am bucurat de orice sprijin pe care ni-l puteți oferi. Mulțumesc! Domnul Von, uh, doamna Gresle trebuie să plece și eu voi prelua pe lângă calitatea de raportor și cea de președinte al acestei reuniuni. Cred că am purtat o dezbatere foarte utilă și ne, ne apropiem de concluzii și, poate, și cred că o să dau cuvântul uh, directorului Eurofund pentru a trage concluziile în numele tuturor agențiilor. Vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți, aș dori să răspund întrebării referitoare la modalitatea în care am putea impune publicarea uh, declarațiilor de, um, privind conflictul de interese a directorilor. Noi considerăm că cea mai bună modalitate de a face acest lucru ar fi prin modificarea regulamentului de bază. În ceea ce privește remarcile generale, aș dori să vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră. Sper că informațiile pe care vi le-a transmis în scris și schimbul de opinii de astăzi va, a, a fost utilă pentru procedura de descărcare de gestiune. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, vă rog să vă adresați rețelei agenției. Nu noi suntem cei care am creat aceste agenții, noi încercăm să ne achităm de mandatul pe care l-am primit în uh, cel mai eficace mod posibil și foaia de parcurs a fost foarte util pentru a armoniza și a simplifica mai multe chestiuni. Va veni probabil în viitor momentul în care va trebui să evaluăm dacă uh, punctele incluse în această foaie de parcurs au fost rezolvate în cel mai eficace uh, mod va trebui să pregătim și procedura bugetară pentru viitorii ani și Parlamentul European cred că trebuie să dea o atenție mai sporită alinierii uh, obiectivelor mandatului dat acestor agenții cu mijloacele financiare uh, care le sunt la dispoziție. Aș dori să Uh, vă asigur că noi vom contribui cu toate informațiile de care dispunem la activitatea Parlamentului European, la activitatea Comisiei pentru Control Bugetar și la activitatea altor comisii parlamentare. Vă mulțumesc, mână, domn președinte. O să dau acum cuvântul și reprezentanților Curții de Conturi pentru uh, remarcile finale. Vă mulțumesc, domnule Von. Aș dori să vă mulțumesc atât dumneavoastră cât și diferiților membrii ai Comisiei pentru Control Bugetar, președintelui rețelei agențiilor și a președinților altor agenții pentru intervențiile lor. Aș dori să îmi limitez remarcile la trei puncte, încercând să răspund în același timp la unele din întrebările formulate de, de eurodeputați. În primul rând, această uh, problemă a transferurilor, la care v-ați referit și dumneavoastră, domnule Von, dar și doamna Ayala Sender. Nu, este, nu există nicio îndoială că există această tensiune între natura multianuală a bugetului și uh, executarea anuală a bugetului. Există și problema reprezentată de faptul că multe dintre aceste programe sunt uh, multianuale, a căror uh, viață depășește un an. Însă sunt programe care primesc o finanțare anuală. Deci, ne putem aștepta că această tensiune inerentă, această dublare inerentă trebuie să fie rezolvată prin gestiunea bugetară, de exemplu prin transferul unor credite de angajament sau credite de plată. Am luat notă de cererea adresată Curții de Conturi de domnul uh, Von de a ne concentra mai mult pe transferurile neplanificate și voi discuta cu uh, auditorii responsabil pentru a putea transmite comisiei dumneavoastră informațiile cerute. În ceea ce privește acum chestiunile la care s-a referit domnul Tchaikovsky, acest concept emphasis of matter formulat de Curtea de Conturi față de EIT și EULISA, în ambele cazuri pot să îi asigur pe membrii Parlamentului European că vom uh, monitoriza uh, situația pe parcursul auditului efectuat pe anul 2015. Însă, de pe acum, vă pot uh, confirma uh, cele afirmate de cei doi directori în, acest, în cazul EIT, care ne-a, care ne-a furnizat cifrele pentru uh, climat, energie și kick, care se pare că sunt sub plafonul uh, pragului de semnificație important. Vom verifica aceste cifre și uh, le vom confirma. În ceea ce privește EULISA, suntem de acord cu directorul acestei agenții. Este un punct care nu va apărea în raportul nostru pentru că uh, valoarea activelor uh, intangibile se, uh, fiind sub pragul de semnificație nu va apărea în raportul nostru. O ultimă remarcă se referă la uh, problema auditorilor uh, externi uh, care sunt ceruți uh, de către regulamentul financiar actual. Desigur, putem porni o discuție a costurilor suplimentare și așa mai departe. Din punctul de vedere al curții de conturi, noi putem avea o singură poziție noi vom respecta dispozițiile regulamentului financiar. În acest moment se cere ca atunci când vine vorba de verificarea legalității uh, conturilor, trebuie să ne bazăm pe activitatea auditorilor particulari. Acestea sunt uh, dispozițiile din regulamentul financiar referitoare la agenții. Uh, în aceeași uh, direcție se merge și pentru întreprinderile comune. Pe anul 2016 uh, vom urma același model pentru agenții și dacă regulamentul financiar va cere o orientare diferită, vom respecta orientarea respectivă. Vă mulțumesc! Aș dori să mulțumesc curții de conturi pentru această intervenție. Vă mulțumesc pentru promisiunea de că veți ține cont de comentariile mele, ale membrilor comisiei, ale reprezentanților diferitelor agenții, cărora aș dori să le mulțumesc pentru prezența lor astăzi, pentru faptul că ne au oferit un număr atât de mare de răspunsuri. Mie mi se pare că am purtat o discuție foarte rodnică. Rezultatele acestei discuții se vor regăsi în rapoartele finale. Cred că putem fi mulțumiți de rapoartele referitoare la agenții furnizate de Curtea de Conturi. Nu există niciun uh, aviz negativ exprimat pentru acest an. Desigur, întotdeauna ne dorim să vedem uh, um, îmbunătățiri în uh, modul în care funcționează aceste agenții voi finaliza toate aceste rapoarte pe care le voi prezenta la reuniunea comisiei noastre din februarie, însă înainte mă voi consulta cu raportorii din uh, umbră pentru ca și aceștia să poată să-și aducă contribuția la varianta finală a, a, a raportului. Și aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor care au contribuit la acest punct. Încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc tuturor uh, pentru prezență și putem trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 6, descărcarea de gestiune uh, pentru exercițiul financiar 2014 acordate întreprinderilor comune. Alături de noi este raportorul uh, domnul Marinescu. Însă, înainte, o să-i dau uh, cuvântul reprezentantului Curții de Conturi, domnul Galea, pentru a ne prezenta raportul. Poate vom face o pauză de un minut pentru ca cei care doresc să părăsească sala să o poată face. Okay, perhaps colleagues could leave uh, quickly. Vă rog să părăsiți cât mai repede sala pentru a putea trece la următorul uh, punct. Okay, there's a bit of silence there, so we'll take that as an opportunity. To... O să profităm de uh, liniștea din sală pentru a putea începe acest punct, domnule Galea. Yes, yeah. Okay, over to you. Thank you, Chair. Thank you, Mr. Vaughan. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Von. O să începem să discutăm descărcarea de gestiune pentru întreprinderile comune și numele colegilor mei. Permiteți-mi să vă spun că cele opt întreprinderi uh, comune în domeniul cercetării sunt uh, parteneriate public-private la care participă Comisia Europeană și reprezentanții ai sectorului uh, privat, ai lumii științifice, în anumite cazuri și reprezentanții ai statelor membre. Pe lângă contribuția adusă de Uniunea Europeană prin intermediul Comisiei Europene, ceilalți parteneri publici și privați contribuie la finanțarea activităților uh, întreprinse de aceste întreprinderi comune. Considerăm că întreprinderile comune sunt foarte vizibile și că au un rol foarte important în punerea în aplicare a politicilor de cercetare, mai ales în domenii de vârf, cum ar fi dezvoltarea energiei prin fuziune, nanoelectronică, transport mai curat, proiectul Cerul Unic European, medicamente Uh, inovatoare și noi sisteme uh, de, uh, de computer și considerăm că Uniunea Europeană are un rol de lider în domenii care nu au, au doar o importanță vitală pentru cetățenii europeni, dar și pentru inovare și cercetare, două motoare importante ale creșterii economice. Bugetul pe anul 2014 acestor întreprinderi comune a fost de 1,9 miliarde de, de euro, 1,6 din, din uh, bugetul Uniunii Europene anul 2014. Contribuțiile cu fonduri lichide din partea Comisiei la aceste întrebări comune a ajuns la 1, ceva peste 1,2 miliarde de euro. În anul 2013 s-au depășit puțin 6 de milioane de euro. În anul 2014, acesta este primul an de punere în aplicare a articolului 208.4 din regulamentul financiar, prin care conturile anuale ale uh, întreprinderii comune Cezar și a fuziunii pentru regiune a fost verificate de un auditor extern. Un punct pe care de altfel l-am discutat și cu ocazia descărcării de gestiune pentru agenția. În ceea ce privește uh, avizul privind fiabilitatea conturilor, am evaluat activitatea acestui auditor privat și acțiunile întreprinse de întreprinderile comune respective pentru a răspunde recomandărilor auditorilor. Am evaluat activitatea firmelor de auditor să vedem dacă acestea sunt conforme cu standardele europene și am considerat că Curtea de Conturi își poate întemeia propriul uh, aviz de audit pe fiabilitatea conturilor decise de auditorul extern. Începând cu acest an, cu acest an financiar, toate întreprinderile comune vor trebui să supună verificarea fiabilității conturilor lor unor firme de audit extern. Raportul uh, anual al Curții de Conturi și rezumatul raportului au fost publicate în uh, ediția din decembrie a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene. În ceea ce privește avizul anual privind fiabilitatea uh, conturilor, avizul este pozitiv pentru toate aceste întreprinderi comune, considerând că conturile lor sunt fiabile și conforme. În ceea ce privește regularitatea tranzacțiilor, am emis uh, avize curate privind uh, 5 dintre aceste întreprinderi comune, în uh, trei cazuri ne-am nuanțat acest uh, aviz ca urmare a asigurărilor, declarațiilor de asigurare uh, insuficiente pe care le-am primit. În cazul Artemis și ENIAC, acestea au fost redactate în așa măsură încât auditurile ex post au fost delegate autorităților de audit naționale chiar dacă responsabilitatea uh, auditului revenea întreprinderilor comune. Este o abordare care a complicat activitățile de audit datorită, în primul rând, uh, provocărilor legate de armonizarea activităților de audit între întreprinderile comune și autoritățile naționale de audit și, în al doilea rând, coordon- datorită coordonării necesitate uh, Uh, între autoritățile naționale de audit. În drept urmare, aceste, întrebări, uh, aceste întreprinderi comune întotdeauna au avut probleme pentru a garanta calitatea acestor declarații de asigurare. După cum am indicat dintotdeauna, gradul de, de complexitate întotdeauna sporește um, riscurile. În anul 2013 am vizitat trei dintre aceste autorități naționale de finanțare cu scopul de a uh, evalua calitatea acestor auditori ex post. Și activitatea noastră ne-a demonstrat că, în temeiul acestor audituri, întreprinderile comune nu pot să ajungă la o rată uh, de, de eroare ponderată, uh, care este indicatorul cheie care referitor la calitatea tranzacțiilor care stau la baza acestor uh, conturi, conturi anuale. În anul 2013, Artemis și ENIAC au fost comasate pentru a crea întreprinderea comună Excel, care și-a asumat uh, auditul, efectuarea auditului uh, intern și nu autoritățile naționale, așa cum se întâmplă și cu celelalte întreprinderi comune cu toate acestea, până acum, o parte importantă a tranzacțiilor uh, operate de Excel, noua întreprindere comună, se leagă de proiecte uh, inițiate în temeiul regulamentului care guvernă Artemis și ENIAC. Drept urmare, tranzacțiile respective vor face obiectul regimului unor audituri ex post, ca înainte. Drept urmare, avizul Excel, mm, nu din vina sa, este unul nuanțat, însă trebuie să înțelegem că este vorba de trecerea printr-o etapă de tranziție între vechiul și noul regim. Ca și uh, anul, uh, anul trecut, am, uh, am uh, emis un uh, aviz uh, semnificativ care este important pentru înțelegerea conturilor și este vorba de uh, performanțele uh, întreprinderii comună F4E și participarea acesteia la proiectul ITER și atragem atenția asupra riscurilor aduse de întârzierile din proiect. Acestea ar trebui să fie înțelese în lumina complexității acestui proiect, să țin, trebuie să țină cont de modificările spe, specificațiilor tehnice acestui uh, program, program, uh, recunoaștem faptul că această întreprindere comună și îmbunătățește sistemele de monitorizare a costurilor și că uh, la nivelul proiectului ITER sunt puse în aplicare uh, acțiuni care își doresc să răspundă acestor uh, deficiențe. Am făcut mai multe comentarii și recomandări pentru a îmbunătăți uh, implementarea bugetului, a sistemelor interne de control și monitorizarea și uh, raportarea rezultatelor proiectelor. Știm de asemenea că această întreprindere comună a adoptat și a pus în aplicare planuri de acțiune pentru a răspunde a uh, concluziilor celei de-a doua evaluări desfășurate de Comisia Europeană. În concluzie, Aș dori să vă atrag atenția că Curtea de Conturi își dorește să efectueze un audit de performanță a întreprinderilor comune în viitorul apropiat. Este o sarcină uh, precizată deja în uh, programul de lucru al instituției noastre pe acest an. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru aceste remarci introductive cuprinzătoare și cred că o să dau acum uh, ocazia reprezentanților uh, unor uh, întrebări comune și uh, dau cuvântul întreprinderii comune IMI acum. Mr. Chairman. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru invitația de a discuta descărcarea pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare pentru anul financiar 2014. După cum știți, IMI este un parteneriat public-privat între Uniunea Europeană și industria farmaceutică europeană, creată, creat pentru a răspunde la provocările de a aduce medicamente inovatoare pacienților repede și ieftin. Am făcut un schimb de informații în ultimele săptămâni cu această comisie referitor la descărcare. În următoarele minute doresc să mă concentrez asupra trei subiecte care știu că vă interesează. În primul rând, raportul Curții de Conturi, voi fi foarte succint, uh, privind IMI 2014, rezultatul unora dintre proiectele noastre și relevanța lor pentru sănătatea publică, și subiectul contribuțiilor în natură din partea uh, industriei farmaceutice. După cum ați auzit, Curtea de Conturi a avut un raport pozitiv referitor la fiabilitatea conturilor IMI, uh, cât și referitor la legalitatea și regularitatea tranzacțiilor din conturile pentru 2014. Această uh, opinie uh, se datorează faptului că IMI a reușit să-și reducă rata reziduală de eroare uh, Um, care acum este sub 2% pragul de materialitate. Acest uh, realizare arată că se um, aplică standarde ridicate pentru gestionarea fondurilor um, plătite de contribuabil. Bineînțeles, întotdeauna există loc de mai bine, de exemplu în domeniul executării bugetului. După cum am explicat și în răspunsurile scrise la întrebările dumneavoastră, tocmai ne revizuim uh, Uh, procesele de la lansare până la acordarea granturilor, luând în considerare principiile executării bugetare optimale. Câteva rezultate ale proiectelor noastre. S-a solicitat acest lucru din partea deputaților. Aș dori să subliniez că toate realizările din programul nostru au devenit posibile printr-o colaborare din universități, mari companii farmaceutice, mici IMM-uri, grupuri de asociații de pacienți și așa mai departe. Deci e, sunt realizări uh, comune care ne permit să ne atingem obiectivele. În primul rând, rezistența um, la antibiotice, care ucide 35.000 de persoane în fiecare an în Europa și costă economia 1,5 miliarde. Foarte Uh, rapid, cât se poate de urgent, trebuie să dezvoltăm noi antibiotice, pentru că dacă nu, uh, unele uh, operații de rutină vor deveni periculoase în viitor, cum ar fi cezarianele. Cercetăm sistemele prin care bacteriile se apără de antibiotice, tocmai pentru a afla cum să dezvoltăm noi antibiotice un alt proiect care se, of- se ocupă de rezistența anti- la antibiotice este să creăm o rețea de aproximativ 500 de spitale uh, din vreo 300 de orașe din întreaga Europa pentru a face studii referitoare la rezistența antimicrobiană. O serie dintre studii sunt deja lansate și o serie urmează să fie lansate. De asemenea, discutăm cu alți finanțatori de cercetare la nivel mondial pentru a coopera la teste clinice uh, privind uh, acest subiect. Deci, iată, avem de face cu o amenințare globală. Nu voi intra în uh, detalii în ceea ce privește alte proiecte pe care le avem. Avem uh, mm, rezultate foarte pozitive la autism, Ebola, mm, uh, Alzheimer, diabet de tip 2 și așa mai departe. De asemenea, aș dori să mă refer și la chestiunea uh, contribuțiilor în uh, natură. Companiile farmaceutice ca parteneri uh, la IMI nu sunt finanțate uh, prin IMI, deci nu sunt văzuți ca beneficiari, dar contribuie în natură ca participanți. De exemplu, își aduc cercetători sau permit acces la anumite echipamente aceste elemente sunt uh, monitorizate uh, cât se poate de strict. Oficiul IMI face uh, verificări ex ante și auditorii extern verifică ex post că s-au făcut într-adevăr aceste contribuții către proiectele IMI. De asemenea, munca auditorilor apoi este verificată de Curtea de Conturi. La finalul lui decembrie 2015, contribuțiile în natură erau în valoare de 360 de milioane de uh, euro. În mod regulat publicăm actualizări referitor uh, la aceste contribuții pe companie și pe categorie de cost Uh, în raportul nostru anual și pe site-ul nostru. Astăzi, IMI este recunoscut la nivel mondial ca un pionier al inovației deschise, atât companiile farmaceutice cât și alte industrii și organizații sunt dornice să contribuie la uh, proiectele noastre. De fapt, cererea de noi proiecte este mai ridicată decât alocarea noastră bugetară pentru fiecare an. Dar asta ne permite să uh, selecționăm cele mai bune idei care pot contribui la obiectivele noastre și care ne pot demonstra valoarea adăugată. Rămânem în continuare um, angajați uh, să respectăm um, principiul uh, gestiunii financiare optime, în același timp asigurând uh, controlul adecvat. Asta va asigura că și în viitor IMI va aduce rezultate impresionante care să răspundă la nevoile societății. Mulțumesc! Mulțumesc! Yeah. Uh, uh, uh thanks Mulțumesc pentru această contribuție. Poate că a fost puțin mai lungă decât ne așteptam. Speram ca prezentările să se rezume la aproximativ 5 minute, pentru că sunt uh, intervențiile de început. Cu siguranță vor exista și întrebări. Bun. Trecem mai departe la cea, la cea de-a doua intervenție din partea directorului executiv, din partea Excel, componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru oportunitate, pentru invitația de a clarifica situația în ceea ce privește conturile ENIAC, Artemisa și Excel. Vorbim despre 2014, anul nunții celor două uh, foste întreprinderi comune, uh, Artemis și ENIAC. Eu mi-am asumat responsabilitatea uh, uh pentru Excel de la 1 ianuarie 2016. Nu am fost prezent la această nuntă, pot spune. Uh, dar pot să vă spun următoarele lucruri. Misiunea principală a Excel este să facă ca industria europeană să, se, să fie la înălțimea concurenței japoneze, taiwaneze, coreene, americane în domeniul componentelor electronice. Și cooperarea în Europa este esențială uh, din acest punct de vedere. Câteva activități la care lucrăm, ca să înțelegeți cam ce facem. Uh, nu vrem ca mașinile noastre să fie oprite brusc pe autostradă din cauza hackerilor. Vrem ca comunicarea noastră să fie sigură. Vrem ca conexiunile noastre la internet să fie sigure. Ordinul de mărime de a face un chip uh, Um, actual este uh, aproximativ de 10 miliarde uh, um, investiții. Sunt greu de, de astfel de fonduri. Încercăm să facem um, linii pentru a testa aceste tehnologii. În ceea ce privește mobilitatea și transportul, vom, uh, vorbim despre mașinile viitorului care trebuie să fie mai eficiente, mai fiabile și mai ieftine. Uh, punem în practic o serie întreagă de uh, proiecte în acest sens. Apoi, sisteme de iluminare inteligente, avem nevoie de ele pentru a economisi energie, să folosim la maxim tehnologiile LED. Apoi, Excel uh, cultivă peisajul industrial. Avem la ora actuală 104 proiecte, 3.000 de participări, 40% dintre ele sunt IMM-uri. Creăm noi modele și rapoarte științifice. Iar rezultatele, cred eu, sunt destul de impresionante. Și toate acestea vor merge către Made in Europe Excel Inside. Întreprinderea comună este exact uh, instrumentul necesar pentru a implementa acest lucru. Vorbim despre cofinanțarea uh, proiectelor cu fonduri europene uh, de la statele membre și din industrie generăm uh, un efect de pârghie remarcabil. Pentru fiecare euro fond european mobilizat avem 4,5 euro care vin din alte resurse financiare. Deci, iată, un enorm efect de pârghie. Nu m-aș bucura să văd că uh, se pune sub semnul întrebării uh, adaptabilitatea acestui instrument. După cum am spus, motivul pentru opinia um, calificată este referitoare la cum se calculează um, banii pentru acest fond. Excel uh, va continua să lucreze pe certificate folosi, primite de la autoritățile naționale de financiare. Fiecare își plătește partea lui și ei par, plătesc aproximativ 16%. Verificarea se face de către autoritățile naționale de finanțare. Aceste verificări uh, făcute conform regulilor naționale și care, bineînțeles, diferă de la țară la țară, duc la o rată de eroare și dacă ajungem la o, uh, dacă se calculează o medie a acestor erori uh, bazate pe cifre obținute altfel, uh, e bine, aici ajungem la mărul discordiei. Nu se poate să facem o medie din cifre obținute din diferite metode de calcul. De aceea n-am niciun motiv să pun, să pun sub semnul întrebării declarația de conformitate pentru 2014 ENIAC și Artemis. M-aș bucura să se ofere uh, descărcarea pentru aceste conturi. În continuare vom depune eforturi pentru a uh, fi în conformitate cu metodologia propusă de curte și aș aprecia, domnule președinte, dacă ambele părți ar putea găsi o soluție de compromis înainte de um, opinia pentru 2015. Mulțumesc. Mulțumesc și o a treia și finală contribuție Uh, directorul executiv de la F4E, Fusion for Energy. Stimați uh, deputați, domnule uh, Von, domnule Marinescu, eu sunt Johannes Schwemer, sunt directorul F4E de la începutul acestei luni. Aștept cu nerăbdare să continui munca domnului Balabaschi, care a fost director în 2015. Aș dori să vă amintesc că Europa contribuie cu 46% la F4E ca unul dintre partenerii uh, la proiectul internațional ITER, care propune o soluție pe termen lung la problema emisiilor de carbon. Întâi am să vă vorbesc despre auditul 2014 și conturile anuale. Salut avizul pozitiv al Curții de Conturi Apoi uh, vă voi explica ce s-a întâmplat în 2015 cu efect asupra programului și bugetului. Um, și dacă mai am timp, mă voi referi și la ce s-a întâmplat în viitor. Curtea de conturi a avut uh, o, un aviz pozitiv asupra conturilor uh, F4E pentru ultimii 8 ani. Sunt, le mulțumim pentru asta. În ceea ce privește anul 2014, S-a vorbit mai ales despre estimarea de deducere la bun final pentru proiectul ITER, pentru că aici există îngrijorări. S-au făcut mari progrese în 2015. Fusion for Energy și-a a făcut o estimare a completării părții sale pentru, uh, din proiectul ITER, care ia în considerare pentru prima dată și riscul. Metodologia a fost revizuită și salutată de Serviciul Intern de Audit al Comisiei și s-a descris în raportul Consiliului 2014-2015, care v-a fost trimis și dumneavoastră în această lună. În ceea ce privește auditul, aș dori să subliniez că rata de implementare a acțiunilor de audit a crescut, a fost de 66% în 2014 și a crescut acum la 93% în, pentru 2015. Cum stăm cu calendarul? Vă amintesc că proiectul era uh, cam la 50% din viteza planului prevăzut în 2010. Acum s-a actualizat acest plan uh, pentru 2015. Deci, uh, da, puțin înspăimântător. În primăvara lui 2015 s-a introdus un nou management atât la uh, Fusion for Energy cât și la ITER. Uh, Bernard Pigot a preluat ITER și domnul Balabaschi Fusion for Energy și amândoi au abordat aceste subiecte. Au prezentat un nou program către Consiliul ITER în noiembrie 2015 și Consiliul ITER a considerat asta un mare progres. Însă, a, Consiliul a decis că resursele suplimentare solicitate de ITER sunt excesive și că unele premise pentru noul calendar uh, Uh, nu sunt realiste. Deci au decis să stabilească niște repere pentru a monitoriza progresele în 2016 și 2017 pentru a uh, concentra proiectul asupra ceea ce se numește First Plasma și să uh, se facă o revizuire independentă, externă a, programului și a resurselor. Deci toate acestea nu sunt încă adoptate, însă toată lumea lucrează la asta inclusiv Fusion for Energy și sperăm că va avea loc o, aborda, o aprobare la mijlocul lui 2016. Așadar, asta cu bugetul. Fusion for Energy din 2010 până în 2020 s-a decis să aibă un uh, buget de 6,6 miliarde de euro. Fusion for Energy uh, menține acest plafon cu orice preț, s-au controlat foarte strict uh, Um, cheltuielile se, um, se face o gestionare cât se poate de strictă a fondurilor pentru a asigura că nu vom depăși acest buget. După 2020, estimarea actuală este de aproximativ 2 miliarde pentru a duce la bun sfârșit proiectul, ceea ce se bazează acum pe contribuția actuală a Fusion for Energy către organizația internațională ITER, uh, conform planurilor actuale. Au existat câteva costuri suplimentare din partea uh, din cauza schimbărilor de design, uh, de proiectare în clădiri și după um, Fukushima au crescut și uh, regulile de securitate, plus au fost uh, niște uh, disonanțe între ITER și Fusion for Energy. De când am preluat responsabilitatea pentru Fusion for Energy, am stabilit uh, câteva acțiuni uh, suplimentare, am ținut un workshop privind costurile de construcție și am luat măsuri pentru a reduce costurile aici. Am lansat un proiect de asemenea împreună cu ITER.io um, numit Foaie de parcurs către um, um, proiectul nostru referitor la plasmă de asemenea, am luat măsuri pentru a crește performanța Fusion for Energy. Deci, ca rezumat, luăm în considerare toate posibilitățile pentru a reduce costurile, ne, ne concentrăm asupra priorităților, activităților critice, punem capăt activităților care uh, nu uh, țin de First Plasma. Vă mulțumesc uh, pentru sprijinul Uh, și angajamentul arătat față de unul dintre cele mai mari proiecte mm, tehnologice a, a timpului nostru, care unește comunitatea internațională în jurul unui proiect de a oferi energie durabilă și curată pentru copiii noștri și copiilor. Mulțumesc! Mulțumesc pentru asta. Putem trece acum la raportor, domnul Marinescu. pentru Curtea de Conturi. Uh, am câteva comentarii bazate și pe declarația președintelui Curții de Conturi uh, în toamna anului trecut uh, referitoare la noua abordare a Curții de Conturi privind rapoartele de audit. În primul rând, am un comentariu privind conținutul, pentru că dacă uh, citiți uh, rapoartele din ultimii ani, o să constatați că sunt 80-85% sunt identice în 2014, 2013, 2012, 2011. Sper ca următoarele să fie mult mai clare, concrete și uh, să se refere strict la anul care, care este în, în discuție. Despre rezultate, aș vrea să vedem mai mult în aceste rapoarte despre rezultate, așa că uh, aștept aceste audituri de performanță pe care uh, Curtea le-a anunțat uh, astăzi aici și sper să cuprindă mai ales nivelul de inovare pe care îl aduce fiecare GU. Aș vrea ca următoarele rapoarte să specifice foarte clar în conturi ce s-a Uh, angajat și ce s-a plătit pentru FP7, pentru JU1 și pentru Horizon 2020, uh, adică JU2. Deci să fie foarte clar ce s-a angajat și ce s-a plătit în acești ani, pentru că lucrurile merg în paralel. Și de asemenea să fie o, o referire iarăși foarte clară la situația contribuției în natură în natură a statelor membre a agențiilor naționale eh, depinde de fiecare eh, giu. am o întrebare pentru comisie Aș vrea să știu ultimul an în care aceste entități pot să facă angajamente din bugetul două mii șapte două mii treisprezece pentru că eh, nu, nu este foarte clar angajamente nu plăți. deci foarte clar angajamente care e ultimul an? 2016, 2015, 2017. Și acum pentru cele trei uh, uh GU, pentru IMI. Deci s-a spus aici despre rezultate, există ceva evaluări, aș vrea să, să fie mai clare aceste evaluări uh, în ceea ce privește rezultatele concrete ale Uh, activității de cercetare, mai ales de inovare din, din, această, uh, uh, din acest GIU. Și de asemenea aș vrea să, să am câteva remarci despre ceea ce Curtea a menționat în raport privind, privind plăți făcut fără avizul responsabilului științific al, al proiectului. Este o remarcă a Curții de Conturi în, în raportul prezentat în toamna trecută. Pentru ENIAC, aș vrea să știu dacă există niște rapoarte despre activitatea, despre situația activității Artemis și ENIAC în iunie 2014 un fel de, de ansamblu al activității ca să știm de unde plecăm cu uh, Excel-ul. Despre rata de eroare, cred că eu am înțeles explicația domnului director și voi ține cont uh, de ea. Și la uh, ITER aș vrea să știu efectele noului sistem de organizare prezentat de domnul Bigot, directorul de la, de la ITER, Uh, la FP, uh, uh, F4 Energy, pentru că are efect acest, acest sistem nou de organizare, are efect, bineînțeles, și asupra lui FP, F4 Energy. Și atât. Mulțumesc. Thank you for those uh, really good questions. Da, poate putem da cuvântul acum raportorilor din umbră. Domnul Borș. Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor. Voi vorbi despre ITER și despre Excel 2. Programul ITER este un proiect științific esențial în care este implicată Uniunea Europeană. Uniunea Europeană trebuie să aibă un rol foarte puternic în tehnologia fuziunii sunt convins că este un, loc, un lucru foarte important și că o, o asemenea complexitate nu poate să fie um, potrivită 100% în scara de planificare. Proiectul este 100, trebuie să fie însă viabil și să nu devină o gaură neagră pentru finanțare după problemele din anii anteriori, este foarte clar că obiectivul nostru principal este să uh, ar trebui să ne asigurăm că proiectul are o gestiune stabilă și că costurile sunt uh, rentabile. Sunt optimist după întâlnirea cu noul director, dar și după primirea studiului în legătură cu progresul din ultimele luni, în legăt- după noul plan din martie anul trecut. Sperăm că acest trend va continua și părțile, în special Statele Unite, și-au reiterat angajamentul către acest proiect. Am fost informații în legătură cu acest uh, program că poate nu ar fi realist uh, să avem un termen până în noiembrie și că poate ar fi necesară o extindere a acestui termen. O reevaluare urmează să aibă loc în iunie. În primul rând, cum putem să fim siguri că această planificare va fi gata în iunie, în special atunci când se cer costuri reduse. Nu cumva va fi doar o nouă analiză într-o serie de alte analize. În ceea ce privește evaluarea și implementarea reperelor, că acolo se va evalua credibilitatea și stabilitatea proiectului. Este puțin confuz pentru că să înțelegem că va exista o, un, o planificare pe termen lung în uh, iunie 2016 și realizată în 2017 și dacă nu există un acord în legătură cu programul pe termen lung în iunie în 2016 puteți să ne dați uh, o uh, impresie mai detaliată în legătură cu aceste perioade. În ce privește Artemis și ENIAC, există strategie ex post care se bazează pe uh, finanțările naționale. În 2014, aceste întreprinderi comune au primit uh, puterea de a uh, acorda finanțări. Puteți să uh, ne spuneți cum țineți cont de aceste aspecte în calcularea ratei erorii și în evaluarea dificultăților tehnice. Vă mulțumesc. Într-adevăr, au fost puse niște întrebări foarte bune din partea raportorului și raportorului din umbră, deci acum dăm cuvântul întreprinderilor comune să răspundă Mulțumim. Mulțumesc pentru aceste întrebări. Încep cu uh, întrebările domnului Marinescu în legătură cu noul plan de organizare. Din ceea ce am văzut în primele mele trei săptămâni, există o cooperare îmbunătățită între F4A și alte agenții internaționale. Am început uh, două proiecte comune și avem proiecte pentru uh, un sistem de control industrial care este necesar în acest proiect pentru că este nevoie de un proiect de construcție. Deci a, deja am făcut progrese și urmează și alte progrese în acest an. Cred că pas cu pas proiectul intră sub control. De asemenea, la decizia Consiliului ITER Comisia are un rol foarte puternic pentru a focaliza uh, uh, proiect, proiectele noastre pentru că complexitatea și organizarea cu șapte părți uh, nu duce la o executare foarte clară. Celelalte întrebări în legătură cu presupunerea realistă de încheierea acestui plan este foarte clar că planificarea este un proces uh, în curs care se îmbunătățește în fiecare an. Acest lucru nu a fost uh, efectuat de termen de mult timp pentru ITER, așa, dar este bine să trecem la o nouă iterare care să fie una mai stabilă. Deci, uh, nu cred că acest plan, inclusiv uh, bugetarea, să eșueze. După aceea, reperele au fost stabilite pentru următorii doi ani, pentru că repere pentru un, pe un termen mai lung ar fi putut fi afectate de noi planuri, deci ar fi fost greu să decidem noi repere. Am decis să le decidem ulterior în vară, deci aceste repere vor fi sugerate de către acest Consiliu și de către Parlament care va evalua progresul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru aceste răspunsuri. Trecem la Excel. Excel pentru răspunsurile la întrebările care au fost puse de către raportor și raportorii numără. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Prima întrebare era legată de situația din iunie 2014 și rezultatele de atunci. Cred că am avut un rezultat, am un raport în legătură cu rezultatele proiectelor din iunie în 2014, însă, bineînțeles, informațiile trebuie să fie îmbunătățite în diverse modalități. Eu consider că informațiile disponibile de pe site-ul internet și prin site-urile uh, de, pentru fiecare proiect uh, arată în această direcție, însă cred că uh, trebuie să remediem chestiunea timpului. Uh, Situl Excel va contribui la faptul că toate fondurile pe care le-a contribuit Uniunea Europeană vor aduce industria europeană vor scoate industria europeană din situația actuală. A doua întrebare legată de complicațiile, rata erorii și dificultățile tehnice. Voi încerca să răspund cât mai simplu. În primul rând, în legătură cu situațiile legate de ENIAC și Artemis, nu am găsit o metodologie strategie pentru a găsi o medie ponderată în legătură cu sumele uh, primite de la statele membre. Avem aceste informații, însă uh, dat, formulele sunt calculate pe baze diferite, formulele nu sunt perfecte, deci acest lucru face ca sistemul să fie destul de discutabil, însă este cea mai bună abordare pe care o avem în momentul actual. Am dorit să îmbunătățim situația, însă am dorit să lucrăm mai îndeaproape cu Curtea de Conturi pentru a vedea ce este rezonabil. Acest lucru, bineînțeles, va începe să fie uh, scos din uz atunci când ENIAC și Artemis uh, se vor încheia și plățile vor uh, scădea, deci rata de eroare va scădea în ceea ce privește ex, controlele export pentru Excel, acestea vor urma în ace, cu aceeași metodologie ca și celelalte întreprinderi comune și vor utiliza exact aceleași calcule. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, nu în ultimul rând, Imi. Mulțumesc, domnule președinte două aspecte, unul legat de rezultatele proiectelor și noi transmitem rezultatele proiectelor noastre în multe feluri prin situl nostru internet, fiecare proiect este ilustrat foarte clar pe situl internet și rezultatele tangibile sunt menționate acolo, avem și evaluări și un studiu interesant socioeconomic este în curs prin care vom putea să demonstrăm valoarea socioeconomică a proiectului IMI. Bineînțeles că inovarea va face parte din acest proiect. Inovarea figurează în toate aspectele noastre, de la natura colaborativă a proiectelor pe care le avem, farma, companiile farmaceutice transmit date între ele, Uh, la un nivel uh, fără precedent. Toate aceste lucruri sunt extrem de inovatoare și impactul asupra multor, uh, asupra unei serii de boli deja s-a, a fost vizibil. Am evidențiat aceste rezultate ale proiectelor prin documentația de pe site-ul nostru internet, dar uh, lucrăm și cu grupurile de pacienți, punem accentul pe aceștia. Uh, prin inițiativa Medicamente în Acțiune, uh, care este o broșură de pe site-ul nostru internet. În al doilea rând, în ceea ce privește plățile fără autorizare, IMI face controle ex ante pe 100% din solicitările de plată pentru proiecte. Regulile noastre interne și sunt uh, au rolul ca atunci când uh, au rolul să se detecteze erorile înainte de efectuarea plății și nu avem cazuri documentate de plăți făcute fără această aprobare. Deci noi considerăm că controlele exante sunt o parte substanțială a mediului nostru de control. Vom continua să lucrăm cu Curtea de Conturi pentru a optimiza lucrurile, însă întotdeauna pot apărea îmbunătățiri. Însă considerăm că sistemul de, de actual este unul uh, foarte corespunzător. A existat și o întrebare directă pentru comisie, dar cred că nu există niciun reprezentant al comisiei. Poate comisia poate să ne transmită un răspuns în scris. Au fost câteva întrebări puse de către raportor Curții de Conturi și dau cuvântul acum Curții de Conturi să răspundă. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu raportorului domnului Marinescu pentru munca sa în uh, acest, cadrul acestei descărcări. Uh, ați, voi, mă voi referi la aceste două idei. În primul rând, un lucru pe care l-ați menționat și pe care îl apreciem ca o problemă foarte importantă și anume importanța uh, defalcării informațiilor financiare în funcție de programul cadru 7, care deja s-a încheiat, și noul program Orizont 2020. Fără îndoială, putem să explicăm în detaliu atât noi cât și întreprinderile comune cifrele care țin de gestiunea bugetară a întreprinderilor comune. Deja lucrăm în acest sens, deci vom transmite raportorului în săptămânile următoare plățile financiare și angajamentele restante pentru programul cadru 7 an pe an și pentru Orizont 2020 care tocmai a demarat. Sunt informații care deja sunt disponibile în conturile și rapoartele de activitate anuală ale întreprinderilor comune. Vom uh, extrage aceste informații și le vom transmite raportorului este de înțeles că în, acest, în această fază majoritatea plăților financiare pe care le vedem și de asemenea câteva angajamente au legătură cu programul cadrul 7 pentru că Orizont 2020 este în faza inițială. A intrat în acțiune la început, doar la începutul anului trecut. Vom transmite și informațiile solicitate de către raportor în legătură cu contribuțiile în natură. Este un aspect pe care noi auditorii îl examinăm în mod regulat. Este un lucru pe care întreprinderile comune și auditul uh, comun îl examinează și foarte des atunci când examinăm contribuțiile în natură, dacă nu observăm nimic uh, în neregulă, atunci nu facem observații în legătură cu acest lucru în raport. În trecut am avut cazuri unde la examinarea contribuțiilor în natură am găsit eroar, erori sau nereguli și în rapoartele anterioare am uh, inclus și asemenea remarci. Este important să notăm că Cadrul Orizont 2020 stabilește un cadru mai precis de raportare în legătură cu rezultatele de cercetare decât programul cadru 7. Și toate întreprinderile comune raportează într-o măsură sau alta în legătură cu rezultatul proiectelor. În lumina faptului că multe dintre proiectele din programul cadrul 7 au ajuns la maturitate sau sunt uh, apropiat, aproape de maturitate. Uh, există o, un motiv de îmbunătățire în legătură cu raportarea rezultatelor, ceea ce mă aduce la al doilea și ultim, a doua și ultima observație. Într-adevăr, președintele Curții de Conturi a avut o abordare nouă atunci când s-a adresat Comisiei Cont și în munca noastră și rapoartele noastre din viitor. Este o abordare nouă care necesită cooperarea tuturor. Noua abordare este să răspundem la cererile uh, membrilor Parlamentului European de a raporta mai mult, cu mai multe informații mai concrete în legătură cu performanțele, rezultatele concrete ale diverselor programe ale Uniunii. Acest lucru necesită atât cooperarea autorităților legislative, adică a Comisiei, a diverselor agenții și întreprinderi comune, pentru că pentru a raporta în legătură cu performanța, trebuie să definim un buget bazat pe performanță și o implementare bugetară bazată pe performanță. Așadar, nu depinde doar de noi să avem rapoarte care să evidențieze mai clar eficiența rezultatelor programelor. În cursul anului curent vom face un audit de performanță al întreprinderilor comune și vom examina diversele aspecte ale performanței și sper că vom avea suficiente informații pentru a produce un raport de bună calitate în legătură cu performanța întreprinderilor comune, în legătură cu rapoartele și specificitatea lor, atunci când le parcurgem, uh, au o structură asemănătoare. Lucru uh, chestionat de domnul Marinescu, însă v-aș explica că aceste rapoarte reprezintă uh, rezultatul unor uh, audituri uh, repetate și urmăm o structură similară pentru a urma toate standardele care au fost adoptate. Structura este un lucru și informația este alt lucru. Dacă examinăm uh, informația pentru fiecare an, veți vedea că informația diferă între 2009, când au început, de fapt, uh, întreprinderile comune, până în 2014 și diferă observațiile în legătură cu diverse domenii. Uh, unele observații nu se repetă în rapoartele ulterioare Așadar, cred că acum raportăm în legătură cu conflictele de interes, cu cercetarea, acum când uh, programul cadru ca șapte a ajuns la maturitate, vom avea mai multe elemente legate de performanță. Vă mulțumesc, domnule Galia, în legătură cu aceste răspunsuri și acum dau cuvântul raportului pentru ultimele remarci. Vă mulțumesc, domnule președinte, fără comentarii. Vom, voi depune raportul împreună cu raportorii din umbră și vom vedea care va fi rezultatul. Mulțumesc, foarte bine. Diverse, nu cred că avem diverse și datele următoarelor reuniuni pentru informare. Uh, se încheie ședința noastră de acum.